Ok, good morning everybody. Bine, bună dimineața tuturor. Vă rog să luați loc pentru că vom începe reuniunea. Este o zi specială, o zi foarte importantă, Ziua Internațională a Femeii 2012. Reamintesc tuturor celor de față că toate limbile oficiale ale Uniunii Oficiale vă stau la dispoziție, trebuie doar să găsiți canalul limbii dumneavoastră. De exemplu, numărul 11 este suedez, asta știu pentru că sunt suedez. Acum vom începe și vă spun că îmi face mare plăcere să vi-l prezint pe noul președinte al Parlamentului European, pe domnul Martin Schulz. Vă rog, domnule Schulz, aveți cuvântul. Bună dimineața, domnule președinte Gustafson, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vă urez bun venit la Parlamentul European. Este Ziua Internațională a Femeii pentru Parlamentul European. Această zi este o zi de lucru extrem de importantă, o zi de dezbatere extrem de importantă și este un semnal politic foarte important an de an pentru noi aici la Parlamentul European și suntem mândri că dezbaterea legătură cu egalitatea de gen are loc aici la Parlament de ani de zile cu consecințe foarte importante pentru noi interne, dar atât și externe. Sigur, noi uh, acționăm uh, cu mare coerență, cu discuții uh, detaliate care au ecou și în exterior, în contactele noastre cu omologii din parlamentele naționale, cu societatea civilă și uh, cu toate părțile interesate. Colegii uh, de la Parlament sunt percepuți ca un fel de avangardă în lupta pentru cauza drepturilor femeilor și a egalității de gen. Și dumneavoastră, domnule Gustafson, Eh, vă faceți foarte bine treaba și profit de ocazie în calitatea mea de președinte al Parlamentului European pentru a adresa un compliment dumneavoastră și pentru a felicita de altfel întreaga dumneavoastră comisie pentru activitatea dumneavoastră care este foarte angajată, o muncă de zi de zi, colegele și colegii Comisiei pentru Drepturile Femeilor și, în primul rând, președintele Gustafsson, pot să afirm că sunt niște reprezentanți foarte combativi și foarte hotărâți ai Parlamentului European, foarte energici. Și le mulțumesc din nou pentru că a organizat această conferință. Mulțumesc și doamnei Edith Bauer, care este aici uh, lângă mine, e raportare a Parlamentului European pe tema anului. Și anume salariu egal pentru același tip de muncă. Este o dezbatere care cred eu și nu doar eu, ci majoritatea Parlamentului European. Întreaga această dezbatere este una extrem de importantă și chiar fundamentală pentru a avea dreptate socială pe continentul european spun asta și în calitate de bărbat, în calitate de soț. Vă pot spune că pentru mine asta e una din principalele provocări cu care ne confruntăm, dar până la urmă și una dintre marele rușine ale Europei, faptul că încă și la ora actuală pentru același tip de muncă sunt salarii diferite e o umilință adevărată pentru, mai ales pentru femei, pentru că ele sunt uh, de cele mai multe ori victimele acestei situații. Câteodată pur și simplu îmi lipsesc cuvintele ca să vă descriu această situație total inegală și inechitabilă. De aceea îmi face plăcere că tema principală acestui an este salariul egal pentru același tip de muncă peste tot în Europa. Acesta trebuie să fie obiectivul nostru și astăzi avem ocazia să discutăm subiectul cu doamna uh, raportoare Edith Bauer, care se află aici la dreapta mea și e o temă care merită întregul nostru sprijin, pentru că este o provocare extrem de importantă, după cum spuneam, și sunt uh, foarte, vă, sunt, sunt foarte recunoscător pentru că tema asta se află în centrul discuției noastre. Doamnelor și domnilor, anul trecut, uh, mă scuzați, săptămâna trecută am fost în Grecia și uh, în următoarele săptămâni mă voi deplasa și în alte țări ale Uniunii Europene, țări care sunt deosebit de afectate de criza economică. Deci săptămâna trecută, cum spuneam, în Grecia, am putut vedea cine sunt persoanele cele mai afectate și cel mai brutal, practic, afectate de criză. E vorba de femei și de tineri. Deci, lipsa egalității este ceva ce are consecințe foarte, foarte vizibile și uh, uh, foarte tragice chiar, în, uh, mai ales în rândurile femeilor. Și astăzi, în, cu ocazia zilei de 8 martie, în, vă spun că mă îngrijorează foarte mult că în Europa, zona economică cea mai bogată din lume, există state care poate beneficiază de tineretul cel mai instruit, cu cea mai bună educație de uh, până acum, o tânără generație foarte calificată și mă tulbură să văd că, din păcate, rata șomajului în rândurile tineretului în aceste state uh, este câteodată peste, de peste 50%. E o situație cu adevărat dramatică. Și m-am întâlnit cu, cu tineri, bărbați, femei, și am putut să văd că ei percep Uniunea Europeană nu ca pe o sursă de speranță pentru viitor, ci chiar ca pe uh, sursa problemelor lor. E valabil pentru foarte multe femei care, pe drept cuvânt, se simt discriminate, tratate nedrept. Și ne solicită nouă, celor de la instituțiile europene, de la Parlament, să încercăm să le aducem dreptatea socială, egalitatea de șanse în centrul activității noastre de aici, de la Parlamentul European. E ușor de înțeles că dacă criza afectează în primul și în primul rând femeile, și în prezența acestei rate foarte crescute a șomajului în rândurile tinerilor, E ușor de înțeles că în această categorie de, de tineri șomeri, majoritatea uh, o, o reprezintă femeile. Deci, într-o perioadă de criză, inegalitățile sociale și de gen uh, au un efect mult mai devastator. Iată, de aceea, pentru noi, această problemă este una principală, pentru că noi suntem cei care trebuie să creăm pe viitor condițiile pe care le veți discuta dumneavoastră astăzi. Nu e vorba doar de inițiative ale Comisiei și a Parlamentului, de fapt, și ale Parlamentului, pentru a ajunge la niște evoluții pozitive. Colaboratorii mei chiar în această dimineață mi-au comunicat date precise și e absolut de recrezut. 60% din, uh, din cadrele universitare sunt femei și doar 12% din absolvenții de universitate femei fac parte din Consiliul de Administrație al unei mari companii în Europa. Cred că vorbește de la sine această cifră. Din 60% se ajunge doar la 12%. Faptul că din consiliile de administrație doar 3,2% din cazuri există președinți de consilii de administrație care sunt de sex feminin, când avem 60% uh, femei din absolvenții de învățământ superior, e clar, cifrele vorbesc de la sine. Bun, doamna comisar Reding a lansat deja o inițiativă pentru a crea uh, și legislația necesară pentru a pune capăt al acestei situații. Dar sunt convins că astăzi veți aborda și această chestiune. Bun, este o listă întreagă de oaspeți, de experți, uh, care ne vor vorbi astăzi. Mulțumesc tuturor uh, pentru că au venit, temele pe care le veți discuta, deci uh, stoparea violenței față de femei, de exemplu, sau știu eu, protecția femeilor gravide, uh, măsuri adecvate în Uniunea Europeană, dar și în statele membre. Sunt teme fundamentale uh, care, la care țin și eu foarte mult în calitate de președinte al Parlamentului European și vă doresc tuturor să aveți o dezbatere foarte rodnică și interesantă, că iată, este o paletă întreagă de teme interesante. Bun, poate se vor ivi și controverse, ba chiar mi-o doresc, pentru că ă, tocmai din un schimb de idei putem face progrese și numai așa putem să facem pași înainte. Mulțumesc ă, tuturor membrilor Parlamentului European, ă, membrilor Parlamentelor Naționale, invitațiilor proveniți din diverse domenii și medii sociale, economice, culturale și îmi doresc ca ziua de azi să fie un adevărat succes și să aibă și o valoare simbolică. Deci vă mulțumesc din nou, din inimă și închei cu o cerere, cu o rugăminte. Președintele Parlamentului European să spunem așa, Uh, ar trebui să dispună de un permis pentru a exercita o profesie itinerantă, pentru că eu reprezint uh, instituția mea în tot felul de sedi, în tot felul de locuri. Deci, dacă eu acum trebuie să plec după introducerea mea, nu interpretați aceasta ca o lipsă de interes din partea mea. Și e pentru că trebuie să reprezint Parlamentul în tot felul de întâlniri astăzi, în tot felul de locuri. Deci, vă rog să nu interpretați ca pe un semn de nepolitețe. Vă mulțumesc din nou și succes! Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Ne încântă faptul că ați făcut timpul de a fi astăzi, această dimineață, alături de noi. Da, într-adevăr, sunteți ca un reprezentant care umblă din ușă în ușă să-și vândă produsele, dar e important, știu, aveți mult de lucru, dar e important că ați venit să ne transmiteți mesajul dumneavoastră. E o problemă și o temă foarte importantă. Mă bucur că sunteți aici. Știu că aveți un orar foarte încărcat și e cu atât mai bine că ați putut să vă faceți timp să fiți aici. Deci vă mulțumesc din nou. Okay. <clears throat> Once again, good morning everybody. And, uh... Din nou, uh, bun venit tuturor uh, membrilor Parlamentelor Naționale din, e vorba de 25 de membri, reprezentanți ai 19 camere din 16 state membre și me, de asemenea sunt aici membri și din țări candidate. Doi, cinci, mem- cinci membri din două țări candidate, urez bun venit desigur și membrilor Parlamentului European și invitaților de asemenea din primul grup de vorbitori, doamna Enon, doamna Stark și doamna Paron Thirion. Sigur că doresc să urez bun venit tuturor participanților de aici. Uh, bun venit din inimă la această reuniune atât de importantă. Pentru că deja de câțiva ani am uh, creat această adevărată tradiție, ne-am reunit aici ca să împărtășim idei, opinii, sugestii de Ziua Internațională a Femeii, care s-a sărbătorit pentru prima oară în 1911. Mai mult de un milion de femei și bărbați au participat la demonstrații uh, care doreau dreptul de vot uh, pentru femei, uh, stoparea discriminării, dreptul de muncă pentru femei. Uite, de exemplu, Virginia Woolf a vorbit despre importanța pe, ca femeile să-și aibă propriul lor spațiu a vorbit de asemenea și despre nevoia ca femeile să dispună de proprii, propriilor bani. Era adevărat la vremea aceea, înainte de prim, al doilea război mondial, e adevărat și acum, pentru că independența econom, eh, economică a femeilor e esențială pentru egalitate de gen în societățile noastre. Sigur că nu e singura condiție, dar este o condiție esențială. De aceea, comisia noastră, Comisia FEM, a uh, ales tema aceasta a salariului egal ca tema centrală pentru Ziua Internațională a Femeilor 2012. Concentrarea pe probleme economice și egalitatea economic, economică între bărbați și femei s-a părut importantă într-o perioadă în care multe state europene se confruntă cu probleme economice și cresc inegalitățile. Discriminarea la salariu, și inegalitățile ă, de salariu între femei și bărbați sunt inacceptabile și nedrepte în Europa de astăzi. Noi sperăm că această reuniune interparlamentară ă, cu distinși oaspeți și experți va constitui un semnal clar că noi trebuie să avem noi acțiuni pentru a combate această discriminare de care tocmai am vorbit vom auzi astăzi de la invitați, de la primii noștri invitați, opiniile lor în legătură cu modul în care segregarea de pe piața muncii constituie un factor de inegalitate și adâncește decalajul de gen existent. În a doua întâlnire de astăzi vom avea ocazia să ascultăm diverse experiențe din, uh, de, din, din partea unor reprezentanțe ale parlamentelor, ai parlamentelor naționale și sigur și ai Parlamentului European și să punem în comun cele mai bune practici pentru modul în care să eliminăm acest decalaj de gen. Al treilea grup de invitați ne va vorbi despre măsurile întreprinse de Uniunea Europeană pentru a elimina acest decalaj de gen în domeniul salariilor. Doamna Vivian Reding, vicepreședinta Comisiei Europene, responsabilă pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie, va sosi alături de noi și vom avea plăcerea să avem alături de noi și pe domnul EGM Bagheș, ministru pentru afacerile Uniunii Europene și șeful echipei de negociatori ai Turciei doamna Edith Bauer, membra Comisiei pentru Drepturile Femeile și egalitatea de, Femeilor și Egalitatea de Gen, este raportoare cu un raport care se numește Aplicarea principiului uh, salariului egal pentru lucrători uh, de gen masculin și feminin, deci pentru muncă egală, uh, valoare financiară egală. Doamna Bauer va vorbi în încheierea acestui prim grup, va prezenta proiectul ei de raport și principalele obiective ale raportului va fi această ocazie de a asculta experiențe și cele mai bune practici care pot fi incluse în acest raport care trebuie votat la întâlnirea Comisiei noastre în aprilie. Sunt convins că discuțiile noastre de astăzi vor fi uh, foarte rodnice și ne vor uh, oferi idei care pot fi puse în practică în uh, fiecare țară din Uniunea Europeană. Înainte de a da cuvântul invitațiilor mei, vă ofer și niște informații practice și anume, uh, Parlamentarii dispun un formular de înregistrare, uh, L aveți în față, în fața dumneavoastră, e vorba de un formular de înregistrare pe care trebuie să-l completați dacă doriți timp de vorbire și uh, alți oaspeți pot face acest lucru adresându-se ușierilor. Dezbaterile noastre vor fi, se vor structura pe trei părți. Prima parte se va concentra pe segregarea de pe piața de muncă, ca factor de inegalitate. Partea a doua, uh, se va concentra pe experiențe și cele mai bune practici, iar partea a treia se va concentra pe modul în care Uniunea Europeană poate susține statele membre în a uh, elimina problema decalajului inegalit, uh, salariului între genuri. Puteți uh, deci să vă înregistrați pentru a lua cuvântul. Sigur, puteți să vă înregistrați pentru fiecare dintre cele trei părți Uh, pentru parlamentar limita de uh, timpului de vorbire este de 3 minute pentru ca cât mai multe persoane îți poate lua cuvântul și un minut va fi uh, dat oricărui alt oaspete, mă rog, care nu are calitatea de parlamentar. Așadar, acum trecem la primul grup de invitați și în primul și în primul rând voi da cuvântul doamnei Karen Arnold, președintă a Comisiei pentru uh, Femei a Confederației Sindicatelor din uh, Uniunea Europeană. Vă rog, doamna, aveți cuvântul. Um, dear ladies, dear gentlemen. Doamnelor, domnilor, aș vrea mai întâi să le felicit pe toate femeile pe 8 martie, Ziua Internațională a Femeilor. Aș vrea să le urez, de asemenea, bărbaților să petreacă o zi plăcută în compania femeilor. Mulțumesc Parlamentului pentru că m-a invitat să particip la această reuniune cu privire la segregarea plății, segregarea pieței muncii. Este un subiect foarte interesant pentru că segregarea aceasta a pieței muncii a fost uh, aceeași în ultimii 50 de ani. Mă surprinde sloganul mm, plată egală pentru muncă egală, pentru că organizația noastră organizația noastră consideră că ar trebui ca plata egală să fie pentru muncă de valoare egală. În orice caz, mă bucur că acest subiect a fost înscris pe ordinea de zi în mijlocul crizei, pentru că munca și plata egală sunt mai importante decât oricând. Vă mulțumesc pentru acest lucru. Segregarea poate fi atât uh, verticală cât și orizontală între sectoare și ocupații. Bărbații și femeile lucrează în general în sectoare diferite și ocupă posturi diferite. În Uniunea Europeană există șase ocupații în care, um, uh, în care femeile uh, predomină. Um, există trei alte categorii. Um, asistenții la domiciliu, uh, funcționarii, bărbații lucrează mai ales ca șoferi, ca manageri de întreprinderi mici. În țările nordice, segregarea este caracterizată prin faptul că femeile predomină în sectorul public, bărbații lucrează în sectorul privat. Dacă ne uităm la segregarea verticală, vom constata că femeile dețin uh, um, posturi uh, cheie. Femeile și bărbații ocupă uh, posturi diferite, în sectoare diferite și, de asemenea, bărbații și femei lucrează la diferite niveluri, vertical vorbind. Bărbații și femeile sunt reprezentați în diferite sectoare și segregarea de gen pe piața muncii este principalul motiv pentru decalajul de remunerare. De ce continuă femeile să se concentreze pe anumite locuri de muncă și ocupații? La ora actuală există obstacole în calea unei alegeri libere din partea femeilor și bărbaților. Femeile au mai multe opțiuni, în general, pentru că au note mai bune în sistemul de învățământ. Se dau diferite explicații pentru alegerea femeilor. Femeile ar avea interese mai variate și acest lucru ar explica segregarea pe piața muncii. Femeile își doresc de asemenea un echilibru între viața de familie și viața profesională. Vor să poată petreacă timp cu familia și prietenii. Multe aleg să lucreze cu normă redusă, mai ales în sectoarele dominate de femei. Acolo unde uh, munca cu normă redusă este mai bine acceptată decât în sectoarele dominate de bărbați. Într-un astfel de context, femeile nu vor reuși uh, ușor să ajungă din urmă bărbații în ceea ce privește nivelul remunerării. O altă explicație ar fi că femeile aleg să lucreze cu jumătate de normă sau cu normă redusă, pentru că bărbații preferă uh, să lucreze cu normă întreagă plus să facă ore suplimentare. Eu aș spune că munca cu normă redusă este uneori singura opțiune posibilă. Într-un sector dominat de femei sau într-o ocupație de, dominată de femei, să lucrezi cu, cu normă redusă este uh, esențial, având în vedere felul în care se împarte munca la domiciliu între bărbați și femei. Dacă lucrezi cu normă redusă, poți însă să sfârșești în capcana sărăciei. Uh, să ai posibilități mai reduse de carieră și să ai o pensie mai mică. Din păcate, multe femei nu sunt conștiente de acest lucru decât prea târziu. Prea târziu pentru a își schimba situația. Există însă o tendință. Femeile cu educație înaltă aleg în general mai puțin să muncească cu normă redusă. Evaluarea la locul de muncă poate fi un instrument important dacă nu este prea detaliată. Însă, uneori, există sisteme care sunt greu de utilizat. Au existat cazuri în care s-au uh, făcut uh, evaluări și în urma acestor evaluări salariile nu au fost um, crescute pentru a atinge un nivel adecvat. numărul femeilor care ocupă posturi de conducere este mai mic decât al bărbaților, însă unele femei nici nu-și doresc astfel de posturi pentru că sunt mai greu de reconciliat cu viața de, femei, viața de familie. și faptul că femeile sunt mai puțin reprezentate în posturile de conducere explică, de asemenea, um, diferența de salarii. În sfârșit, structurile de plată și uh, negocierile colective sunt uh, un factor important. Însă ce contează și mai mult este voința partenerilor sociali și ai uh, instituțiilor politice pentru a găsi soluții. Factorii de decizie politici uh, trebuie să, des, să găsească instrumente pentru ca femeile și bărbații să intre pe piața muncii și să rămână pe piața muncii. Instituțiile Uniunii Europene ar trebui să aibă o politică coerentă în acest domeniu. Ar trebui să își asume uh, răspunderea și să se adopte, de exemplu, o directivă asupra concediului de maternitate. De asemenea, e nevoie de o directivă asupra timpului de lucru care să cuprindă dispoziții legate de viața de familie. Trebuie să existe o viziune comună asupra acestor aspecte. Toate părțile doresc să se atingă obiectivele strategiei 2020, inclusiv Uh, procentul de 75% ocupare atât pentru bărbați cât și pentru femei. Pentru ca acest obiectiv să devină o realitate, toți factorii implicați trebuie să realizeze nevoia unei politici puternice care reconciliază munca și viața de familie, ceea ce înseamnă și îngrijiri mai bune pentru copii, precum și o mai bună reglementare a condițiilor de reconciliere a vieții profesionale și familiale. M-am concentrat asupra instituțiilor europene și acestea sunt într-adevăr importante pentru a promova toate aceste aspecte și pentru a adopta uh, le, regulile și uh, orientările comune. Cred însă că parlamentele naționale au ro un rol cheie pentru a se adopta noi instrumente privind egalitatea șanselor și pentru a, a aplica legislația europeană în mod adecvat. Investiția în femei și în familie este o investiție foarte bună, inclusiv în ceea ce privește politica Uniunii Europene în contextul strategiei 2020. Deci uh, vă urez uh, foarte mult succes în această muncă importantă. Mulțumesc foarte mult, doamnă Enod. Trec la următoarea vorbitoare, doamna Agneta Stark, profesoară de economie din Suedia. Aveți cuvântul. National Women's Day is often, as it should be, a day of... Ziua Internațională a Femeii ar trebui să fie o zi de mânie pentru femeile care sunt violate și sunt victimele abuzurilor peste tot în lume, victimele ale abuzurilor sexuale și ale sărăciei. Însă în această dimineață eu aș vrea de asemenea să salut un succes mondial răsunător și anume cel al educației. În ultimii 50 de ani, nivelurile de educație au crescut foarte mult în țările OCDE și în lume. Societatea bazată pe cunoaștere se dezvoltă foarte rapid, e un progres minunat pe care merită să-l sărbătorim. Aș vrea să mă refer la interdependența între educație și piața muncii. Sunt mă pe segregare. Astăzi, în această perioadă de restructurare economică, am putea să vedem cum apare cercul vicios al segregării sau am putea vedea cum se fac progrese către un viitor mai egal. Și cred că sunt, uh, e o ocazie bună de a acționa. Vorbim despre viitoarea organizare a societății noastre. Cum ne putem asigura că o parte importantă din societate va funcționa bine pe viitor? Cum ne putem asigura că vom avea persoane competente care să ducă la funcționarea sistemului? Cum putem să dăm șanse de lucru uh, remunerate sau nu tuturor persoanelor în funcție de abilitățile și de situația lor? Câteva fapte. Femeile reprezintă majoritatea studenților și absolvenților universitari aproape în toate țările OCDE. Mm, folosesc statistici OCDE mai degrabă decât comunitare, deoarece aș vrea să avem o perspectivă internațională mai largă. Femeile domină în domeniul educației, al sănătății și al uh, îngrijirilor de sănătate și în uh, științele umaniste. În domeniul ingineriei, al manufacturii și al construcției domină bărbații. Sunt singurele domenii care domină aceștia. Femeile studiază foarte multe subiecte la nivel de învățământ superior, mai mult decât bărbații. Și asta e și realitatea pe piața muncii. Există femei care sunt prezente peste tot. Acum trei ani, domenii precum dreptul și arhitectura erau dominate de bărbați. Nu mai este cazul însă rata de absolvire pentru tinerele femei în OCDE e mai mare decât la bărbați. 46% dintre femei au studii superioare. Acum. Bărbații e vorba de 31%. O diferență de 15 puncte procentuale în dezavantajul bărbaților. Femeile studiază mai mult decât bărbații de ceva timp și nu doar, nu mă refer doar la învățământul superior. Programele de alfabetizare din Botswana sau Namibia, programele de învățare pe parcursul vieții în Asia de și în America Latină sunt dominate cu toate le de femei. Femeilor le place să învețe. Însă, nu vă temeți. Tot bărbații sunt cei care domină pozițiile de vârf. Efectele economice ale învățământului superior. Aici mă voi referi la sfera privată, individuală și la cea publică, societății, pe ansamblu. Măsorile OCDE se referă la bugetele publice pentru a evalua uh, efectele. Cei care ajung în, universitate, în sistemul de, de învățământ terțiar au mai multe șanse și învățământul superior uh, oferă mai multe șanse. În medie, în țările OCD, o zonă destul de variată, doar ce se include și Mexicul, Durata de lucru a unui bărbat înseamnă o diferență de 175.000 de dolari în plus datorită studiilor universitare. La femei suma e de 110.000 de dolari americani, adică cu 65.000 de dolari mai puțin în medie. De ce? Deoarece bărbații câștigă mai mult decât femeile având aceleași studii. Câștigurile publice. Venitul net. Ne gândim aici uh, la faptul că... Deci aici e vorba de 91.000 de dolari pentru un bărbat, iar pentru o femeie 55.000 de dolari americani. Deci, încă o dată, bărbații câștigă mai mult decât femeile. Chiar și în activități unde e vorba de aceleași uh, abilități, bărbații plătesc taxe mai mari deoarece au venituri mai mari. Deci de ce atunci ar oferi cineva posibilitatea femeilor de a face studii universitare, dar fiindcă bărbații câștigă mai mult? Asta ar fi concluzia logică pe care trebuie să o tragem după ce vedem datele din uh, studiul OCDE privind educația din 2009. OCDE-ul nu face o astfel de propunere, bineînțeles. Acum, de ce nu studiază bărbații atât de mult? Nu le plac banii? Nu. câștigă oricum mai mult decât femeile, chiar dacă nu au studii atât de aprofundate. O altă întrebare ar fi, nu le place bărbaților să învețe? Ei bine, aici e o problemă foarte dificilă. De ce sunt mai multe femei pe rândul în băncile universităților? Ei bine, deoarece dacă nu ar studia atât de mult, ar câștiga și mai puțin. Când uităm la viitorul Uniunii Europene și știm că va lipsi forța de muncă, Cred că Uniunea Europeană trebuie să nu mai facă politicile actuale. Ar trebui să fie atrase mult mai multe femei în domeniul uh, ingineriei, de exemplu, și al construcțiilor. bărbații refuză să studieze, să aibă studii universitare de foarte multe ori și se pare că Uniunea Europeană nu încurajează femeile decât să facă acele schimbări pe care deja l-au făcut. Concluzia periculoasă ar fi că femeile sunt descurajate să uh, urmeze studii universitare, însă cred că nimeni în toate mințile nu ar crede așa ceva. Ceea ce contează nu e doar să continuăm să încurajăm femeile să intre în noi domenii de activitate, ci să scoatem bărbații din acea zonă de confort a tehnologiei și a ingineriei, de exemplu, sau a construcțiilor. Gândiți-vă la actualele modificări în statele membre UE. Și fac aici legătura cu ce spunea domnul Martin Schulz. Ce impact au măsurile de austeritate asupra competențelor principale pe care le au femeile? Educație, sănătate și cercetare legată de aceste domenii. E important să renunțăm la ceea ce am văzut în multe țări membre și anume faptul că se discută despre bănuielile cum că femeile ar abuza de învățământul superior. Învățământul superior nu e văzut ca o investiție, deoarece femeile sunt legate deci de acest consum, să zicem, exagerat de studii superioare. Nu e adevărat. Femeile își asumă responsabilitățile pentru a investi în viitorul lor. Pentru învățământul superior și pentru toate formele de învățământ, femeile ar trebui să fie regula. Și ar trebui mai degrabă să ne îngrijoreze faptul că bărbații nu au aceleași rezultate Uh, la care ne așteptăm noi. Deci, iată o întorsătură puțin diferită legată de tema de astăzi. Însă e vorba de același domeniu, deoarece unul din motivele pentru care bărbații nu intră în noi domenii de activitate e faptul că oricum câștigă mai bine rămânând acolo unde sunt. Femeile și-au diversificat, și-au adaptat, și-au modificat uh, uh, cunoștințele, au învățat lucruri noi și dacă vedem că doar 3,2% din consiliile de administrații sunt conduse de femei, vedem de asemenea că 9,6,8% din aceste poziții sunt deținute de bărbați. Bărbați care oricum nu se descurcă la fel de bine pe băncile universităților și care oricum au niște așteptări exagerate în ceea ce privește plata pe care pot să o obțină pentru uh, abilitățile și capacitățile lor uh, sub medie. Vă mulțumim, doamnă Stark. Acum, doamna Parantiron, reprezentanta Eurofound. Sorry, microphone. Uh, thank you very much for the uh, invitation and thank you. Mulțumesc pentru invitație și pentru o, un discurs foarte provocator, de fapt două discursuri foarte provocatoare ale antevorbitorilor mele. Aș dori să revin la femeile în muncă în universul muncii și pe, să mă bazez pe două idei ale antivorbitorilor mele în legătură cu alegerile pe care le putem face și ce tip de societate și de muncă și de lume dorim noi să construim împreună, bărbați și femei, și să mă întorc la această idee a beneficiilor, pe urma investițiilor. În primul rând, segregarea bazată pe gen, pe piața muncii, este un fapt, o realitate. Am auzit deja cifrele, voi adăuga și eu încă câteva. Deci, pe baza condițiilor de muncă din uh, Europa, care au fost uh, monitorizate în 34 de țări europene, s-a găsit că 17% din bărbați lucrează în medii mixte, bărbați și femei și 22% de femei lucrează în aceleași condiții, deci o majoritate de lucrători uh, au uh, practic un mediu de muncă non-mix, deci doar bărbați cu bărbați, femei cu femei. Asta ce privește ocuparea. A, bărbații, știm, sunt mai degrabă reprezentați în uh, domeniul construcțiilor, fabrican, fabric, mă rog, fabricării de materiale, uh, femeile mai degrabă în slujbe cu educație superioară, apoi femeile lucrează mai degrabă în companii de mici dimensiuni. Uh, în al doilea rând, E foarte interesant dacă vedem datele noastre noi am măsurat proporția de oameni care ne-au spus că uh, șeful lor este o femeie din 91 și până acum și s-a aflat că din 91 și până acum a crescut această proporție cu 6%, ceea ce înseamnă că acum avem 22%. Deci, dacă vrem să ajungem la 45%, proporția de femei în forțele de muncă în comparație cu femei sau 50, cu bărbați sau 50%, vom avea nevoie pentru asta de încă 40-50 de ani dacă nu cumva uh, reușim totuși să facem progrese în acest domeniu. Deci și această discriminare privind accesul la slujbele de vârf este un fapt. E vorba, până la urmă, și de tipul de manager care sunt uh, reprezentate de femei. Femeile conduc mai degrabă echipe mai mici, Uh, de lucrători care nu sunt cu normă întreagă, deci iată, inegalitatea este mai profundă decât uh, se percepe la suprafață. Un alt fapt important, există sigur un decalaj de salariu, însă uh, e și problema că cele mai mici salarii sunt câștigate mai degrabă de femei. Proporția femeilor, salariile cele mai mici uh, este, sau în uh, partea de jos a tabloului este de aproximativ 35%. Și asta de-a lungul întregii cariere. Uh, deci, iată, segregarea de gen există și are multe fațete și e un aspect foarte important în societățile noastre. În al doilea rând, un factor important pentru noi și o activitate importantă e problema îngrijirilor de sănătate că aici toate se combină și aici trebuie să facem alegeri. Noi am hotărât că 75% din bărbați și femei joacă un rol în slujbele plătite, deci am un loc de muncă plătit. Deci am făcut o lege și am spus că da, așa va fi, așa încât vor avea și asigurări de sănătate. Nu am văzut însă care sunt consecințele acestei alegeri. Nu am gândit la asta. Am văzut că uh, femeile, de fapt vorba și de problema îngrijirii copiilor, Uh, multe dintre ele uh, o fac la domiciliu. Acum trebuie să vedem cum sunt plătiți uh, tații și mamele, bărbații și femei și să hotărâm femeile, să ho- vedem ce tip de slujbe creăm în uh, acest domeniu de activități de îngrijire deci să le spunem femeilor că acum, după ce ai un copil, poți să ai concediu uh, și după aceea poți să te întorci la serviciu sau să spunem că uh, nu, acum trebuie să găsim pe cineva care, tu, acum dacă ai un copil, spunem unei mame, trebuie să găsești pe cineva care să-ți îngrijească copilul sau trebuie să organizăm toată activitatea asta colectiv cu anumite, anumite standarde. Este o alegere socială în Europa, sunt atitudini diverse, diferite față de această problemă. Uh, și aici, sigur, va exista un impact pe salariile femeilor, calitatea locurilor de muncă și posibilitatea femeilor să participe și, și asupra tipului de femei care vor participa la piața muncii. De ce e important pentru părinți și pentru lucrători de asemenea. Existau criteriile de la Barcelona, pentru infrastructură, poate ar trebui să ne gândim din nou la modul în care să ne asumăm noi angajamente. Problema nu e doar în legătură cu îngrijirea copiilor, și, ci și în legătură cu infrastructurile școlare care le permit sau nu femeilor să-și combine activitatea de muncă cu îngrijirea copiilor și se va pune problema și a copiilor cu handicap, a părinților de anumită vârstă și uh, femeile mai vârstnice mai adesea, tre- adesea trebuie să-și îngrijească și, fem- și părinții, nu doar copiii, și trebuie să-și să muncească în acest timp. Deci trebuie să organizăm toate aceste tipuri de activități, să avem diverse posibilități de a le organiza. Și uh, sigur, există și problema nivelelor diferite de calitate a muncii și asta trebuie să o uh, examinăm. O a treia problemă, relația cu timpul de lucru. Poate că anumite femei au două locuri de muncă și când uh, ajung acasă mai trebuie să facă și lucrurile din gospodărie. E foarte interesant, de exemplu, dacă ne gândim femeile care lucrează o jumătate de normă, cât timp uh, petrec făcând anumite activități. Asta numim noi efectul cenușăresei. Deci odată ce uh, o femeie are un copil, ea trebuie să facă și munca de zi cu zi, de acasă, muncă, sigur, neplătită. Și chiar dacă o femeie are uh, o activitate part-time, lucrează mai multe ore decât un copil, decât, mă scuzați, un bărbat care face o activitate full-time, deci cu normă întreagă. Trebuie ca și bărbații să facă mai multe din aceste activități. Uh, avem nevoie de infrastructuri sociale pentru a îmbunătăți situația Uh, eventual o legislație în legătură cu timpul de lucru, cu orele de lucru. Uh, poate ar trebui să uh, facem ca femeile să aibă situație mai ușoară, o posibilitate mai ușoară de a combina aceste probleme. E interesant, e interesant atitudinea noastră în legătură cu aceste probleme. Respondenții noștri sunt întrebați dacă consideră că viața lor la muncă și timpul de muncă le permite să aibă o viață echilibrată între viața privată și viața uh, profesională, mai ales femeile răspund că nu pot avea acest lucru și, până la urmă, femeile și bărbații au o atitudine diferită uh, față de muncă. Uh, bărbații încep să lucreze, după aceea au copii și după aceea își dau seama că treburile sunt complicate. Femeile, pe de altă parte, știu care sunt constrângerile și încerc să, încearcă să împace capra și varza. Deci, uh, unii preferă o situație mai rigidă, altele mai flexibilă, ca să reușească să le facă pe toate într-o singură zi. E importantă, deci, și problema atitudinii. Avem un indicator în legătură cu modul în care reușesc uh, să-și gestioneze timpul. Uh, ne-am, am, am întrebat dacă mm, angajații pot să-și ia o oră sau două liber uh, de la serviciu ca să reușească să rezolve diverse probleme și am descoperit că mai ușor pot să facă acest lucru bărbații decât femeile. Desigur că trebuie să ne uităm și la organizarea timpului de lucru și la tipurile de drepturi de care beneficiază oamenii și la atitudinile lor. Al patrulea punct uh, se referă la uh, situația aceasta de segregare. Și în situația de segregare, oamenii sunt supuși unor riscuri diferite. O provocare din cele mai importante e de a încerca să descriem ocupațiile femeilor ca să știm exact la ce riscuri sunt ele supuse în funcție de ocupațiile lor să le facem vizibile, să avem acțiuni uh, preventive împotriva acestor uh, riscuri. De exemplu, e interesant să vedem că atunci când am încercat să măsurăm expunerea la uh, ridicarea de greutăți, care poate fi o situație problematică, foarte puține uh, femei au reacționat dacă am pus întrebarea dacă la locul de muncă trebuie să ridice greutăți s-a pus întrebarea și dacă trebuie să uh, care, mă rog, persoane. Da, aici femeile au reacționat mai degrabă, deci trebuie să vedem ce anume, tip, uh, ce anume activități au uh, persoanele. Deci trebuie, trebuie să vedem dacă au o calitate durabilă la locul de muncă, dacă femeile pot să-și fructifice toate capacitățile. Pentru asta ai nevoie de acțiuni la un nivel, un nivel multiplu, uh, Uh, sigur, o schimbare în societate și o alegere explicită să vedem ce anume vrem să uh, realizăm și să vedem uh, cum luăm în considerare și situația de criză, ca să reușim totuși să ne atingem obiectivele. Mulțumesc! Thank you very much, uh, Mrs. Parentio. And uh, we now moving on to... Mulțumesc. Avem aici uh, o listă. Aș vrea să mulțumesc uh, vorbitorilor pentru contribuții. Este uh, ceva foarte prețios pentru noi. Și vom asculta acum câteva observații din sală la care invitații noștri vor putea răspunde. Are cuvântul doamna Barbara Borista Mieșca din Senatul polonez. Aveți maxim 3 minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, prima care intervine și de aceea v-aș cere un mic uh, bonus. Codul muncii în Polonia asigură salariul egal pentru muncă egală. Acest lucru reflectă articolul 141 uh, din Tratatul de la Amsterdam, care impune statelor membre de a respecta principiul uh, remunerație egală pentru uh, muncă egală. La sfârșitul anului 2010, în Polonia erau 8 milioane de femei care lucrau și în ciuda uh, reglementărilor există diferențe între salarii și între ocupații între femei și bărbați. În sectorul public, diferența este de 695 de sloți în uh, detrimentul femeilor. În sectorul privat, diferența de salariu Președintele atrage atenția vorbitoarei să vorbească mai lent. Diferențele acestea salariale sunt uh, cele mai uh, semnificative în, uh, urmă, în rândul următoarelor ocupații. Reprezentanții autorităților publice autori, um, um, și managerii. um, salariile um, în, erau de 8.403 zloți pentru bărbați și 6.067 de zloți pentru femei în aceste ocupații. Salariile, orarele de muncă, împărțirea sarcinilor familiale și amenințarea cu sărăcia reprezintă diferențe între bărbați și femei. În 2011 lucrurile nu s-au îmbunătățit. Femeile care lucrează în marile societăți, um, femeile aveau un salariu de 7500 uh, um, de zloți, femeile uh, erau mai uh, prost remunerate, și în alte domenii. Șefii de birou, bărbați, uh, erau mai bine plătiți decât uh, femeile, cu o diferență de 1500 de zloți aproximativ. Cele mai mari diferențe se înregistrau între femeile cu educație elementară, Uh, femeile în aceste posturi uh, câștigă 65% din salariul uh, bărbaților. Situația este mai dificilă pentru femeile de peste 40 de ani. Promovarea femeilor este mai lentă, ceea ce se datorează faptului că femeile își întrerup cariera pentru a îngriji copiii. De asemenea, femeile ocupă adesea posturi în sectorul public și sunt uh, expuse la reducerile salariale. Femeile sunt uh, mai bine educate, uh, dobândesc mai repede experiență și cu toate acestea sunt discriminate în ceea ce privește salariile. Experții atrag atenția asupra faptului că egalitatea șanselor nu se reflectă în strategiile economice. La sfârșit, aș vrea să vă spun că o problemă suplimentară cu care ne confruntăm este problema reformării vârstei de pensionare. O vârstă de pensionare egală pentru bărbați și femei la 67 de ani. Mulțumesc! aș vrea să amintesc și deputaților din Parlamentul European că pot ridica mâna dacă vor să intervină. Și vă amintesc că dacă citiți uh, un text, trebuie să fiți atenți, pentru că tentația este să vorbești foarte repede, însă interpreților le este greu să interpreteze și să țină pasul cu un ritm prea rapid. Deci vă rog să vorbiți destul de lent pentru a se putea interpreta. Doamna Elisabeta Rampi, din Senatul Italian. Aveți cuvântul, vă rog să nu vorbiți mai mult de trei minute și să adresați întrebări și observații um, invitaților noștri. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a oferit să aduc și eu, să-mi aduc și eu contribuția la o discuție atât de importantă, într-o zi atât de importantă pentru femeile din întreaga lume. În Italia, participarea feminină la piața muncii e încă departe de îndeplinirea obiectivelor de la Lisabona. Femeile care lucrează sunt doar, reprezintă doar 46,1%. Asta sunt date din 2010. Există o impresionantă diferență între nord și sud nordul și sudul Italiei. De fapt, nordul cu mai mult de 56% eh, de ocupare feminină, iar în sud doar puțin mai puțin de 30%. Femeile mai ales sunt concentrate în, eh, pe profesii cu salarii mici, adesea legate de stereotipe de gen, cu contracte atipice, cu jumătate de enormă și nu pot face carieră. Însă, eh, ocupații cu, compatibile cu gestionarea responsabilităților uh, familial, familiale, deci muncă domestică, muncă de îngrijire. Oricum, deși există legi bune, s-au luat angajamente bune la nivel instituțional, realitatea de zi cu zi, agravată de criză, merge uh, mână în mână cu uh, penuria de resurse alocate susținerii ocupării feminine și concilierea muncii cu familia și, și, și cu oferta de servicii. Dacă la, aceste, la acești factori se adaugă o cultură maschilistă, acistă, ă, ne dăm seama de pagubele aduse economiei în întregime, pentru că segregarea la locul de muncă nu doar că este un factor de inegalitate, ci și reduce eficacitatea sistemului și perspectivele sale de dezvoltare. Dar nu trebuie să uităm nici de faptul că în Italia, că Italia în Europa e țara cu cel mai mare număr de femei uh, care au uh, companii. Dar există o situație rigidă în discriminarea de gen, în accesul la muncă, în formele contractuale, uh, în formare, în organizarea ierarhică. Toate acestea constituie pur și simplu bariere care se opun realizării de pline în practica principiului egalității de tratament în uh, domeniul ocupării. Există stereotipuri de gen, factori culturali, încă prea ancorați în societatea noastră și aceștia trebuie enumerați printre principalele cauze de segregare de tip orizontal, dar și vertical, care afectează puternic pe femei din punct de vedere al uh, salariului și al impozitelor și uh, pur și simplu sărăcește uh, societatea care nu beneficiază de jumătate din potențialul de inteligență de care dispune. Susținerea participării femeilor la universul lucru e fundamental nu doar pentru dezvoltarea economică, ci și pentru creșterea democratică și civică a țărilor. Niște legi uh, de calitate, cu campanii informative și cu practici bune vor putea duce la mai multă echitate, siguranță și justiție socială. Reforma pieții muncii care va fi făcută în comun, va putea constitui în Italia un element pentru modernizarea țării și într-o optică de gen în beneficiul noilor generații de femei în cadrul actualei dezbateri politice și sindicale privitoare la reforma pieței muncii, se recunoaște ca una din exigențele cele mai importante îmbunătățirea condițiilor de muncă ale femeilor și îmbunătățirea serviciilor de susținere pentru familie. Da, mă grăbesc să închei. În legătură cu pensiile, Italia uh, a întreprins multe reforme uh, ca să mai reducem din datoria publică, însă trebuie ca toți împreună să evităm ca egalitatea pentru femei să se traducă doar în măsuri economice drastice. Și cu ocazia de 8 martie urez tuturor femeilor să le fie recunoscută pe deplin propria valoare, posibilitatea de a-și alege liber propriul destin, conform propriilor talente, competențe și aptitudini. Și asta fără a trebui să renunțe la dreptul la maternitate și la uh, tot ceea ce este important pentru ele în viața lor privată. Mulțumesc! Uh, da, mulțumesc! Știu că aceste trei minute constituie o limită prea constrângătoare, știu, știu, din propria experiență, dar vă rog să încercați să respectați aceste trei minute, pentru că haideți să, e bine să dăm uh, câtelor mai multe persoane dreptul de a-și exprima opinia. Dau cuvântul acum doamnei Crista Clas din Parlamentul European. Vă rog, doamne. herr präsident! danke für die ausführungen heute. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru introducerea dumneavoastră. Am uh, ascultat foarte multe lucruri noi și a fost uh, important pentru mine să uh, aflu că um, femeile sunt mai bine educate decât uh, bărbații. Există diferențe pe piața muncii și aș vrea să pun o întrebare invitațiilor noștri. Dacă nu solicităm cote pentru femei, dacă nu includem chestiunea de gen în buget, întrebarea este cum vom rezolva această problemă. Aș vrea să știu de asemenea cum se evaluează munca familiilor. Aceasta este o decizie de societate și totul depinde de statele membre. Comisarul Andor încearcă să facă lucruri, s-a exprimat în privința alocațiilor familiale în Germania, însă decizia trebuie luată de, luată de statele membre în interesul lor propriu. Atunci când uh, e vorba de activități în sectorul social, diferența între bărbați și femei este foarte mare. Când cumpăr serviciile respective, ele sunt foarte scumpe, când uh, le vând, nu e deloc același lucru. Aș vrea ca serviciile oferite de femei societății să fie mai bine evaluate. Aceste servicii ar trebui să aibă o valoare, ar trebui să coste ceva societatea. Cred că trebuie să facem ceva pentru toate femeile care vor să fie mame și prestează aceste servicii. Mulțumesc. O reprezentantă Senatului Spaniol. Doamna Elena Diego, bună ziua! tuturor. E o plăcere să fiu aici. În primul rând vreau să vă felicit pentru faptul că sunteți președintele acestei comisii și ar trebui să fie o excepție, deoarece ar fi mai bine să nici nu avem comisii pentru egalitatea între sexe, însă din păcate e nevoie încă de așa ceva. Ca spaniolă trebuie să vă spun că în ultimii 30 de ani piața muncii din Spania s-a schimbat foarte mult femeile au început să lucreze, au început să aibă acces la educație, la universități și practic a fost o schimbare explozivă. Însă când ne uităm la datele reale, ne dăm seama că încă mai sunt multe de făcut. Și în momentul de față există o îngrijorare majoră pe care o am și eu ca femeie din Spania din cauza criza, din cauza crizei economice. Sectorile, sectoarele cele mai vulnerabile sunt afectate. Nu mă consider vulnerabilă ce sunt femeie, însă cred că mă înțelegeți, că, înțelegeți când spun că această criză și orice reformă care poate duce la concedieri, la contracte diferite, toate acestea afectează direct cetățenii cei mai vulnerabili. Nu vorbesc de sectoare, deoarece suntem cetățeni cu drepturi de pline. Și am aici niște date care mă îngrijorează foarte mult și pe care vreau să le împărtășesc. Sunt niște date de la Uniunea Generală a Lucrătorilor, un sindicat din Spania, care spune că, uh, în conformitate cu metodologia folosită în UE, în Spania, femeile ar trebui să lucreze cu 59 de zile mai mult decât bărbații pentru a obține același salariu. Și asta e un, uh, e practic uh, un efect tăvălug. 59 de zile mai mult înseamnă că trebuie să lucrezi mai mult pentru același uh, salariu. Șomajul de asemenea ar crește dacă intri în cercul vicios al șomajului și de asemenea pe viitor vom avea greutăți mai mari pentru a avea acces la pensie, deoarece pensia femeilor e întotdeauna mai mică de cea, decât cea pe care o au bărbații. Prin urmare, în această propunere făcută de raportoare privind uh, faptul că bărbații ar trebui să fie rugați să nu mai meargă așa de mult la universitate sau mai degrabă femeile să nu mai meargă la universitate, de se spunea că e o nebunie. Da, însă poate că ar trebui să ne pună pe gânduri. Vreau să spun următorul lucru. Mă mândresc de faptul că guvernul Spaniei a dat legi clare privind egalitatea între sexe și știți, ceea ce privește violența de gen și de asemenea în ceea ce privește uh, formulele privind piața muncii. Însă mai sunt multe de făcut și mă îngrijorează foarte mult că pe vreme de criză femeile sunt cele uitate cel mai adesea. Și în demonstrațiile care au loc în Spania, toată lumea iese în stradă și mă întreb dacă manifestațiile ar avea un singur slogan și anume pentru o muncă demnă și egalitară pentru femei, mă tem că nu atât bărbați și atâtea femei ar ieși în stradă. Și spun asta cu pesimism, însă sper în același timp că nu vom da dovadă de vulnerabilitate și că ne vom continua lupta. Mulțumesc! Thank you very much and the uh, floor. Mulțumesc! Domnul Tamas Gaudinadi, din partea adunării naționale maghiare. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, vreau să salut toate colegele și toți colegii, de asemenea, pe toți cei de față și posibilitatea de a interveni ca, în calitate de bărbat în această uh, discuție uh, mă bucură. Eu, practic, uh, trăiesc în, uh, sau trec prin aceeași situație cu uh, femeile acum, Uh, cu femeile din Parlamentul Maghiar, unde acolo este o situație de minoritate pentru femei. Așa sunt eu minoritar acum astăzi. În noua lege fundamentală în Constituția Ungariei se declară că bărbații și femeile au aceleași drepturi. Deci trebuie întreprinse măsuri ca și această egalitate să fie tradusă și în practică. Mai ales uh, trebuie intervenit pentru a proteja femeile, copiii și alte categorii vulnerabile putem să ne întrebăm în general dacă într-adevăr femeile participă în mod suficient la toate activitățile sociale. Există o segregare orizontală, verticală, s-a spus deja acest lucru. Sunt uh, anumite domenii de pe piața muncii unde predomină bărbații, sunt și funcții tipice care sunt efectuate de bărbați, mai ales activitățile de conducere. Uh, Mă întreb așadar, Dacă și în parlamentele naționale, unde e o, există o predominanță masculină, cum e posibil să se schimbe mentalitatea în domeniul orei de decizii? Aș dori să adresez o întrebare și expertei uh, din Franța care merită foarte multe felicitări pentru ceea ce face, pentru că sigur că pentru o femeie nu e de ajuns să-și facă munca la birou sau oriunde ar lucra la 8 ore pe zi, că apoi are muncă de făcut și acasă. Deci trebuie, mai, trebuie să existe o mai bună repartizare a, și a sarcinilor domestice. Am zic că va fi nevoie de 40-50 de ani ca să, să se schimbe această situație, ca să există într-adevăr șanse egale în toate sectoarele vieții. În Ungaria, în Parlament, foarte recent s-a discutat pe tema inegalităților între bărbați și femei. Mesajul, concluzia discuției a fost că e nevoie de schimbări radicale. Și asta cred că în toate țările din Europa din Est, că am ascultat-o adineaori pe colega din Polonia, Ehm, noi provenim dintr-o zonă geografică în care, mm, în epoca comunismului, întreaga societate a fost supusă unor constrângeri, s-a regăsit în situații dificile, mai ales după prăbușirea comunismului, după falimentul acestui tip de societate. Ehm, în Maghiaria, ehm, mă scuzați, Ungaria are, are o populație de 10 milioane de locuitori și, până la urmă, după sfârșitul comunismului, Uh, s-au pierdut cam un milion de locuri de muncă și încă n-am scăpat de această povară. În 2004 am aderat la Uniunea Europeană și uh, s-a produs o mare transformare. Uniunea Europeană ne-a ajutat. Uh, am putut să avem o participare a femeilor, o participare mai mare la piața muncii. Și însă, din, din păcate, nu s-a ajuns și la o situație de salariu egal Uniunea Europeană ne-a ajutat într-adevăr în multe domenii, dar n-a reușit să pună capăt acestei inegalități între bărbați și femei, cu, toate, cu tot ajutorul pe care ni l-a acordat. regiunea din care vin eu uh, e foarte întârziată din punct de vedere economic și al pieței muncii, întârziere pe care încă n-am recuperat-o, din păcate care continuă să uh, creeze și să fie întreținută și de inegalitatea de gen bun. Nu știu exact cât timp îmi rămâne, nu înțeleg din uh, uh, ceasul, din cronometru de pe ecran cât timp mi-a rămas, nu înțeleg foarte exact. Însă mai am un mesaj. În ceea ce privește diferența de salariu, se pare că e vorba de, în Ungaria, de o, un procentaj de 10% în minus față de media europeană. Președintele Schulz a spus că trebuie să luptăm hotărât ca să punem capăt acestor inegalități. Domnia sa vine dintr-o țară, Germania, în care diferența de salariu dintre bărbați și femei e de 20% sau chiar mai mult. Deci nu întotdeauna țările din Est sunt cele care sunt uh, pe ultimele locuri. Sigur, și noi avem problemele noastre, dar nu suntem uh, tot timpul la coadă uh, nu suntem noi tot timpul codașii. Deci, ă, mai, aș mai spune totuși că e foarte important ca și bărbații să fie ă, implicați într-un parteneriat cu femeile ca să, cu toți împreună să încercăm să punem capăt acestei situații. Până când nu vom reuși să punem capăt macismului, nu vom schimba nici mentalitățile. Mulțumesc. Da. Mulțumesc că iată că a luat cuvântul și un bărbat. Uh, bine, pentru mine, ca bărbat, spun, vă spun și eu că egalitatea de gen nu este o problemă neapărat și strict feminină, ci se referă la democrație și la drepturile omului și în asta trebuie să se implice și bărbații și femeile în mod egal și toți au rolul lor de jucat. Acum am o întrebare mai avem trei vorbitori înscriși la cuvânt, dar pe, la al doilea grup de uh, invitați nu avem atâția uh, doritori să ia cuvântul. Deci, întrebe doamna Oleșovska sau pe doamna Mihaela Popa din Polonia sau România dacă dumneavoastră dori, doriți să interveniți pe acest grup de discuții sau ați putea să puneți întrebările pe următorul grup de uh, discuții. E bine pe următorul, foarte bine. Deci pentru amândouă e... Nu, nu văd. Bun, deci nimeni nu are, niciuna nu are nimic de obiectat. Bun, atunci mai avem uh, o persoană care va vorbi de la participanții externi, ca să spun așa. Doamna Ellen Hofner din Suedia, vă rog, doamna, aveți cuvântul. Eh, tack för det. Eh, jag skulle vilja eh, göra Mulțumesc, domnule președinte. Femeile sunt cele mai bine educate în aceste vremuri și cu toate acestea bărbații sunt cei care ocupă posturile cele mai bine plă plătite. Femeile sunt și mame și din cauza aceasta trebuie să-și reducă orele de lucru, lucrează cu normă redusă, nu cu normă întreagă și uh, finanțează, practic, uh, a doua muncă pe care trebuie să o facă. Drepturile femeilor nu sunt uh, respectate. Femeile nu au dreptul la egalitate. Nu este suficient să crești salariile femeilor. Nu e suficient să ai egalitatea șanselor teoretic. Trebuie să fie practică să fie acasă și în general între oameni. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Taina Casaca din Parlamentul Leton. Aveți cuvântul. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Dragi colegi, dacă nu vă deranjează, voi sta jos pentru a interveni. Conform cifrelor Eurostat, în 2010, femeile câștigau mai puțin decât bărbații. Și diferența era mai mare decât în 2008, cu doi ani înainte. În 2008 a început criza economică, criză pe care începem acum să o depășim. Economia nu se dezvolta bine. Însă, în orice caz, dacă ne uităm la indicatorii economici, ce constatăm? Forumul Economic Mondial a emis un raport în 2010. Vorbitoarea este rugată să vorbească mai lent. Conform acestui raport, Letonia era bine plasată Ceea ce ne dorim este să uh, asigurăm uh, posibilități economice mai bune. Drepturile economice sunt importante. Trebuie să îmbunătățim aceste drepturi pentru femei. Conform indicatorilor, femeile sunt mai puțin active în mediul de afaceri decât bărbații în Letonia sunt uh, de două ori mai mulți bărbați decât femei în afaceri. Acum șase ani uh, erau de trei ori mai mulți bărbați însă în astfel de posturi, deci am făcut progrese. Egalitatea este consfințită de legislație în Letonia. Femeile lucrează în uh, multe servicii. Femeile lucrează în general în birouri. Însă tot femeile sunt cele care conciliază viața profesională cu viața de familie. Ele cresc copiii. Este important ca femeile să fie susținute de guvern. Legislația letoni, letonă, în ceea ce privește egalitatea de remunerare între bărbați și femei, legislația aceasta a fost adoptată. și s-a adoptat de asemenea legislație în domeniul învățământului pentru a se asigura accesul la creșe pentru copii, în așa fel încât femeile să poată lucra. În sfârșit, câteva cuvinte despre egalitatea politică. În Parlamentul Leton, doar 21% din membrii sunt femei. În Parlamentul European, procentul este de circa 30%. Vrem ca femeile să se implice mai mult în procesul politic. Există mai multe inițiative legate de remunerarea egală a femeilor și a bărbaților. Ne dorim să dezvoltăm economia și să asigurăm egalitatea. În Europa există persoane care câștigă de șapte ori mai mult decât altele Dacă ne uităm de asemenea la plățile directe pentru agricultură, constităm că Letonia primește 30% din uh, suma uh, medie. Este prea puțin. Femeile sunt uh, mai puțin mobile decât bărbații, rămân la țară și nu au aceleași perspective din punctul de vedere al dezvoltării rurale. Astfel, femeile ajung să fie prinse în capcana sărăciei. Plățile directe în agricultură trebuie să crească în procentaj în diferitele țări membre. Dacă vorbim, deci, despre plată egală pentru muncă egală, acest principiu trebuie să se aplice în toate domeniile de activitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul invitațiilor noștri pentru ultimele observații. Um, thank you very much. Uh, very interesting. Uh... Mulțumesc! Au fost niște intervenții foarte interesante, câteva comentarii. Cred că s-au luat anumite angajamente politice uh, și s-au făcut niște opțiuni politice, însă astea nu vor deveni realitate dacă nu vom începe să asumăm consecințele. Și e important să o facem pentru a avea într-adevăr legislația adecvată și schemele de sprijin care se cuvin o bugetare în funcție de sexe și astfel de măsuri nu sunt doar birocratice, sunt importante pentru a ne ajuta să ne transformăm societatea în cea pe care ne-o dorim. If you want to... Al doilea lucru. Working and employment conditions of women, uh, a lot of this. uh, Um, În ceea ce privește toate aceste acțiuni care trebuie întreprinse pentru a îmbunătăți condițiile de lucru ale, femeilor, cu toții vor avea de câștigat atât femeile cât și bărbații, cât și persoanele mai vulnerabile. Există o anumită problemă legată de diferențele între sexe și unele din instrumentele care pot fi folosite nu sunt neapărat costisitoare și vor duce la crearea unui climat social mai prielnic, uh, la apariția unor calități de leadership mai bune. Și e ceva ce se poate întâmpla chiar și pe vreme de criză. În al treilea rând, acest model global al Uniunii Europene s-a discutat mult cu Comisia Stiglitz în legătură cu modul în care se măsoară PIB-ul au avut loc discuții în legătură cu faptul dacă avem sau nu indicatorii corecți pentru a întreprinde acțiunile de rigoare. Da, eu cred că trebuie să discutăm mai mult despre toate acestea. De exemplu, măsurile privind îngrijirile sunt esențiale, calitatea muncii, a vieții. Toate acestea sunt elemente extrem de importante și de aceea trebuie să ne asigurăm că avem indicatorii corecți care ne vor ajuta să evaluăm în ce măsură atingem sau nu obiectivele pe care ni le-am stabilit. Și în sfârșit, eu cred că Europa a fost un lider, deoarece a încurajat toate discuțiile privind egalitatea între sexe și a dezvoltat instrumente și e important să vedem că se discută din ce în ce mai mult despre toate aceste probleme. Vorbeam despre ce li se întâmplă femeilor în alte regiuni din lume. E bine, și noi trebuie să ne apărăm modelul nostru la nivel internațional, deoarece merită. What is going on while it's going on is crucial now. E important să știm de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă în cadrul procesului de restructurare economică care e atât de rapid. Am avut exemple în legătură cu atât îmbunătățirile care au loc, cât și cu faptul că situația femeilor e mai rea după restructurarea economiei. Eu sunt președintele Asociației Internaționale pentru Economie Feministă, organizație mondială de economiști feminiști și în vară vom organiza o conferință cea de-a 23-a pe această temă la Universitatea din Barcelona, la sfârșitul lunii iunie mai exact. Atunci vom discuta despre bugetarea în funcție de sexe, problema muncii plătite sau neplătite, vom vorbi de asemenea despre consecințele economice a evenimentelor din, pe care le au evenimentele din Africa din Nord, Orientul uh, apropiat. Deci vom vorbi despre toate acestea, iar cei care vor interveni pe marginea acestor subiecte vor fi economiști din zonele respective. E important să ne dăm seama că nu e suficient doar să valorifici munca femeii. Nu doar valoarea intrinsecă e esențială aici, e nevoie practic de puterea financiară pentru a-ți trăi viața, pentru a-ți plăti facturile și pentru a te hrăni. Și eu sper că discuțiile de astăzi vor aborda și aceste chestiuni atât de dificile, însă absolut cruciale. Um, thank you for the in, uh, interesting, uh... Vă mulțumesc pentru discuția atât de interesantă și pentru întrebările interesante pe care le-ați pus. Vreau să încep acolo unde s-a oprit colega mea. Valoarea și bani, care au mare legătură. Eu nu am spus-o la început în discursul meu. 75% din cei care câștigă puțin în Europa sunt femei. Deci, iată că avem în fața noastră dita mai sarcină auditau emisiunea, însă trebuie să spunem că e important să vorbim despre date, despre cifre. Doamna din Germania se referea la asta. Se referea la introducerea de cote în politică și nu a fost ușor să se stabilească acest sistem. Ceea ce e foarte important în legătură cu cotele e că nu sunt un scop în sine, ci un instrument. Întrebarea acum, dacă aceste cote au, uh, au dus la rezultatele scontate și dacă le putem elimina. Ei bine, nu încă, deoarece e foarte ușor să dai un pas înapoi. De asemenea, reprezentanta din Spania spunea pe bună dreptate că femeile sunt uh, uh, uitate în timpul acestei crize și de ce e important să vizualizăm problema, să vedem că suntem părtașe la ea. Și ceea ce trebuie să vedem e că atât bărbații cât și femeile sunt afectați de criză, însă în moduri diferite. Nu voi mai uh, folosi, nu voi mai vorbi mult acum, însă vreau să mă refer uh, la ceva ce a spus prim-ministrul nostru uh, al Norvegiei. Dumnealui a spus că nu petrolul e elementul cel mai important pentru marja noastră de competitivitate, ci femeile care lucrează. Deoarece aproximativ din aproximativ 70% din norvegiene lucrează. Din păcate, multe lucrează cu jumătate de normă, cu normă redusă, deci mai avem încă multe de făcut până când vom putea spune că ne-am atins obiectivele, însă în același timp trebuie să spunem că atunci când ai un sistem de asigurări sociale bun, când investești în femei, investești în întreaga societate. Nu vin eu aici să vă dau lecții și să vă spun că sistemul uh, nordic e cel mai uh, bun, însă am ave- avem totuși un rezultat notabil și anume o rată a nașterilor foarte ridicată, ceea ce e ceva demn de reținut și pentru alte țări. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră la conferința noastră de astăzi. Acum vom trece la următorul grup de discuții, însă nu înainte de a vă mulțumi încă o dată. The second part of uh, our meeting is uh, devoted to sharing. A parte se referă la schimbul de experiențe legat de reducerea diferențelor de salarizare avem prezentări din partea membrilor parlamentelor naționale și după o primă rundă de intervenții din partea oaspeților vom avea ocazia de a prezenta și alte experiențe și bune practici uh, din țările membre. Deci ca să nu mai pierdem timp, haideți să începem prin a-i da cuvântul doamnei Elena Gaidușcova, vicepreședinta Senatului din Republica Ceh. Aveți 5 minute, estimată doamnă. Thank you. Thank you very much. Děkuji, děkuji velmi, pane eh, řídící. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați organizat reuniunea de astăzi cu o temă foarte importantă și foarte actuală în Republica Cehă uh, în zilele noastre și îmi face uh, mare plăcere și o mare onoare să uh, vorbesc aici, deși Republica Cehă oferă mai degrabă exemple negative când e vorba de decalajul de gen, pentru că în țara noastră există una dintre cele mai mari diferențe, aproximativ 26% de salariu între bărbați și femei, deci cu 8% mai mult decât media în Uniunea Europeană. Și trebuie să spun, ca reacție la spusele colegului meu din Ungaria, că această diferență a crescut în mod semnificativ pe perioada uh, guvernului de dreapta, nu după, nu imediat după aderarea Cehiei la Uniunea Europeană, ci mai târziu, ca o consecință a politicilor neoliberale. Discriminarea femeilor e percepută uh, ca o chestiune ilegală din punct de vedere moral în, în cel mai bun caz, dar ca un drept al angajatorului în, în, în, în cel mai rău caz. Măsuri cum ar fi uh, reduceri uh, în uh, locurile de în rândurile locurilor de muncă, mm, uh, ale femeilor sau uh, reducerea la inegalităților de șanse nu vor face decât să înrăutățească situația femeilor. Dar uh, măcar e bine că astăzi mass media în Cehia uh, discută problema decalajului de gen, însă e dominată dezbaterea de ONG-uri și de mediul universitar, nu de publicul general sau de politicieni. În Republica Cehă, cu politicile neoliberale, Uh, au valoare acum doar argumentele economice. Se pare că aspectul financiar este uh, singurul care poate aduce schimbare. Asta este dogma în Cehia actualmente. De aceea eu vreau să vă prezint aici niște argumente care s-ar numi avantajele unui, loc, unui mediu uh, de muncă nediscriminatoriu pe, pentru angajatori. Uh, printr-un mediu nediscriminatoriu la locul de muncă, companiile nu au decât de câștigat pe piața muncii, pentru că ele pot atrage uh, forța, mâna de lucru cea mai calificată. Astăzi, multe sondaje și studii ne arată că uh, acele firme care promovează egalitatea de șanse au angajați mai motivați, au clienți care sunt mai satisfăcuți, angajații sunt mai productivi și imaginea, brandul lor este unul mai bun. O, un al doilea set de argumente deja a fost evocat aici. Eu uh, l-aș numi avantajele nediscriminării la muncă pentru întreaga societate. Aș dori să uh, vă spun că există date concrete care arată că uh, eliminarea decalajului de gen crește procesul uh, populației implicat în mediul muncii și productivitatea, ceea ce poate reduce sărăcia uh, structurală a femeilor și în, pe perioada activă și la pensie. Uh, de asemenea, prin impozitarea salariilor mai mari ale femeilor nu face decât să ajute și sistemul de securitate socială. Uh, Uh, și de sănătate. Nu știu dacă e o știre bună sau proastă că uh, actorii cheie din domeniul privat din Cehia uh, au văzut că șansele egale nu se referă doar la drepturile omului sau la un proiect de natură socială, ci și că există și un interes de afaceri până la urmă în toată această problemă. Uh, Eh, dar eh, cred că chiar și așa, în acest moment, ar putea poate fi acesta eh, singurul mod ca noi să reușim să trecem peste climatul negativ actual și să îmbunătățim situația. Când se vorbește despre decalajul în salarii în funcție de gen, nu trebuie să uităm să menționăm încă două moduri în care femeile sunt discriminate pe piața muncii. În primul rând, uh, Eh, e vorba de eh, împăcarea vieții de familie și vieții de muncă și eh, stereotipurile persistente în legătură cu rolul femeii în societate. Toate aceste dimensiuni sunt interconectate și se sprijină una pe cealaltă. Lucru care deja s-a menționat aici de altfel. Deci dacă dorim să eliminăm acest decalaj în salarii, trebuie să luptăm împotriva celorlalte moduri de discriminare în același timp. În Republica Cehă, Există uh, o legislație antidiscriminare care mm, este în conformitate cu acquis comunitar. Însă, din nefericire, realitatea este una diferită, după cum deja am spus. Cu toate acestea, îndrăznesc să spun aici că tinerii noștri politicieni, uh, viitoarea generație de politicieni, pentru că eu le spun întotdeauna că ei ar trebui să schimbe regulile, să uh, Uh, vină cu reguli care să elimine discriminarea femeilor. Și sper că așa vor și face. Uh, iată, chiar și în Republica Cehă, situația femeilor, până la urmă, se îmbunătățește și ele ocupă funcții din ce în ce mai bine plătite și sunt convinsă că mai devreme sau mai târziu bărbații sunt cei care vor trebui protejați prin legea antidiscriminare. Dar haideți să nu credem nici în extrema cealaltă, totuși, să încercăm să găsim o cale de mijloc o dezvoltare durabilă a societății poate fi realizată doar dacă noi mobilizăm întregul nostru potențial din societățile noastre. Iată, exemplul norvegian este unul foarte bun, tocmai a vorbit uh, doamna din Norvegia. Toată lumea trebuie să aibă șansa să-și utilizeze talentul într-un spirit de cooperare și armonie și așa ar trebui să și fie și între bărbați și femei. Cu asta vă mulțumesc pentru atenție și pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o de a mi aduce și eu contribuția la conferința de astăzi și în uh, a încerca să găsim o cale spre o egalitate reală. Și vreau să mulțumesc și Parlamentului European și mai ales președintelui Martin Schulz pentru faptul că sunt lideri în uh, acest uh, proces prin care trecem. Mulțumesc și urez succes tuturor. Thank you very much for that. Mulțumesc, doamnă. Trecem la următorul vorbitor, mă rog, următoarea vorbitoare, de fapt, e vorba de doamna Dorina Bianchi, membra, a, membra Comisiei pentru Ocupare a Senatului din Italia. Vă rog, aveți 5 minute la dispoziție, doamnă. Grazie, Presidente. E... Eh, naturalmente volevo ringraziare. Mulțumesc, domnule președinte, și sigur că doresc și eu să vă mulțumesc pentru ocazia pe care ne oferiți astăzi eh, să vorbim și în numele Senatului Italian care e activ în dialogul politic cu instituțiile Uniunii Europene și la cooperarea interparlamentară. Doream să mulțumesc uh, îndeoseb președintelui Comisiei FEM, uh, pentru că nu sunteți doar președinte, ci și bărbat. Și sunt convins că sunteți uh, sincer atunci când exprimați uh, faptul că problema aceasta a inegalității o percep și bărbații, nu doar femeile, și că trebuie să schimbăm această situație. Cum se întâmplă în multe alte țări europene, Sigur că și în Italia, în ciuda faptului că există o legislație națională în acest domeniu, și în Italia există diferențe de salariu bazate pe gen și e o diferență însemnată. Acest decalaj în Italia ia forme eh, comune și altor țări. Discriminarea directă, cu femeile plătite mai puțin decât bărbații, chiar făcând aceeași muncă și uh, salariul inferior la munci de aceeași valoare. Cauzele care stau la baza fenomenului depind de un ansamblu, de un complex de factori care sunt strâns uh, corelate între ele, cum ar fi segregarea pe piața muncii, uh, decurgând din situația că și astăzi bărbații și femeile fac uh, munci diferite și muncile feminine sunt adesea subevaluate. Există apoi stereotipuri, tradi- tradiții care uh, influențează și alegerile educative și apoi, sigur, și carierele ca urmare. Uh, dificultatea de a găsi echilibru între muncă și viața personală, munca în familie, responsabilitatea îngrijirii, nu sunt împărțite în mod egal în familii. S-a vorbit de un efect și în legătură cu fertilitatea, în virtutea cărea, în medie, prezența fiilor are o influență negativă asupra salariului uh, femeilor sau faptul că ele au copii. Din raportul Biroului Consilierii Naționale uh, în acest domeniu apare că Italia e departe de a, de a constitui o excepție față de alte țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește rata ocupării și rata șomajului. Uh, Eh, sigur, șomajul feminin este mai mare decât cel în rândul bărbaților. Eh, o soluție este și, o problemă este și munca eh, part-time, muncă cu jumătate de normă sau cu normă redusă, munca atipice pentru femei, dificultatea de a găsi un echilibru între viața de muncă și viața de familie. Toate acestea se traduc în o reducere a ratei de ocupare, mai ales când e vorba de femei care au copii de vârste mici. O concentrare în sectoare care se caracterizează cu, de salarii, prin salarii mai mici uh, este o altă problemă. O subreprezentare mai apoi a, în pozițiile de conducere și aceasta este una din multele probleme cu care ne confruntăm. O caracteristică specifică, o anomalie a țării noastre este împrejurarea că majoritatea uh, Uh, femeilor de vârsta reproductivă are acces la resurse economice nu printr-o muncă privată, ci prin uh, transferul de la stat sau transferul interfamilial. Uh, toate acestea trebuie completate cu datele privitoare la diferența de salariu din anul, anul 2010 care au fost publicate de către Eurostat. Și de acolo reiese că în Europa de 27 de state salariul brut al femeilor a fost uh, inferior față de cel al uh, bărbaților cu 16,4%. În mod bizar, uh, poate Italia reprezintă o excepție, adică acolo ar fi o diferență de 5,5% față, de exemplu, la 15,8% în Elveția sau 19,4% în Finlanda. Sigur că mm, această diferență nu relevă o situație mai bună, ci relevă o participare feminină foarte scăzută pe piața muncii, în mod global. Deci există o uh, cotă foarte joasă de femei uh, ocupate în uh, munci de tip manual sau cu uh, calificare scăzută. Însă intervențiile legiuitorului italian sunt uh, foarte progresiste. În ultimul an, Uh, s-au făcut multe, aș spune, la nivel legislativ în favoarea egalității între bărbați și femei în uh, câmpul muncii. Mm. Sigur, Parlamentul a, fă, a făcut multe. De exemplu, în 2010, o rezoluție a Comisiei pentru Muncă a Camerei Deputaților, uh, ca urmare a unei dezbateri pe tema egalității între bărbați și femei, și astfel că guvernul este angajat pe calea unor uh, acțiuni ca urmare a planului de acțiune Italia 2020, care identifică liniile de acțiune strategică pentru a promova șansele egale în accesul uh, la piața muncii. Directiva 54 per 2006 a fost pusă în aplicare în Italia. E vorba de un text care cuprinde articole ale codului șanselor egale între bărbați și femei și care ne furnizează și definiția discriminării directe și indirecte la locul de muncă și orice, a oricărei discriminări de salariu directă sau indirectă la muncă identică. Muncă ce are o valoare egală și de asemenea și o definire a oricărei discriminări pe în uh, câmpul muncii, garantând o protecție instituțională și impunând și sancțiuni pentru încălcări ale legislației contra discriminării în uh, câmpul muncii. Dispune că contractele colective ale de muncă pot prevedea măsuri specifice pentru a lupta împotriva oricărei forme de discriminare și prevede numirea unei consiliere sau unui consilier pentru calitate de gen în toate nivelurile, național, regional, provincial. În Italia, în actuala dezbatere politică și sindicală privitoare la reforma pieței muncii, după cum a spus și uh, colega mea, ameliorarea condițiilor de muncă feminine și a serviciilor de susținere a femeilor sunt recunoscute ca una din exigențele de, de frunte. În plus vreau să mă refer la Carta pentru șanse egale și egalitatea la locul de muncă, semnată pe 5 octombrie 2009 pe bază voluntară de societăți comerciale de toate dimensiunile. Vorbitoarea este întrerupă de președinte. Vă rog să încheiați, doamnă. Îmi pare rău, nu mai aveți timp la dispoziție. Da, credeam că am mai mult timp la dispoziție, însă oricum doresc să vă mulțumesc. Nu, e vorba de 5 minute, spune președintele. Foarte bine. Da, vroiam doar să mă mai refer la un nou proiect de lege eh, despre care s-a discutat chiar în eh, acest an și privește societățile comerciale cotate la bursă. În Italia, astăzi, există acest proiect de lege pentru societățile cotate la bursă și acolo se prevede că până în 2015, e vorba de 30% până în 2015 și 40% până în 2020, cotă de femei în aceste societăți comerciale vota, cotate la bursă. E un proiect de lege comun și din Camera Deputaților și din Senat. Iată, cred eu, un proiect de lege foarte important. Și în încheiere vreau să reamintesc ce ați spus chiar dumneavoastră în, în legătură cu Virginia Woolf, care relevă obiectiv că astăzi în Europa e foarte important ca femeile să dispună de independența economică, dar cum s-a mai spus aici, și organizarea viitoare a societății noastre este deosebit de importantă din perspectiva acelei egalități de gen, egalități de șanse care sperăm noi să existe cu adevărat în Europa. Deci independența economică, dar în același timp și organizare viitoare a societății noastre. Mulțumesc! Thank, thank you very much. Mulțumesc! Trecem la următorul vorbitor, aderabă vorbitoare, este vorba despre Tereza Anginiu, deputată în Comisia pentru Afaceri Constituționale, Drepturi, Libertăți și Garanții în Portugalia. Mulțumesc foarte mult! Icareș convidadas. Dragi invitați, domnilor și domnilor, în primul rând, e o mare onoare și plăcere să mă aflu aici și sper că prezența mea aici va duce la un rezultat pozitiv. Dimensiunea socială a inegalității e din ce în ce mai clară și opresivă. Din perspectiva aceasta, egalitatea între bărbați și femei înseamnă o modificare a rolurilor sociale pe care le au aceștia. Scopul nu e să negăm faptul că există diferențe între cele două sexe, ci să eliminăm asimetriile care din niște roluri uh, uh, prestabilite din punct de vedere social. Trebuie să ne dăm seama că avem niște relațiile, relații construite în funcție de sexe. Principiul unei plăți egale pentru muncă egală trebuie înțeles în acest cadru. Diferența de plată între femei și bărbați e una din formele cele mai persistente de inegalitate. Principiul în sine face față faptului că femeile și bărbații, pe baza unor stereotipuri, nu doar sunt plătiți, nu sunt doar plătiți diferiți în dezavantajul, în detrimentul femeilor, ci sunt și angajați în domenii diferite. Anumite activități sunt făcute de femei și remunerate mai puțin. E clar că modelele istorice sociale au uh, a ajuns să stabilească niște tendințe și niște rate de piață diferite în detrimentul femeilor. Statul portughez dorește să promoveze egalitatea între sexe în mod transversal și efectiv prin adoptarea unor politici publice. Eliminarea tuturor formelor de discriminare și a subreprezentărilor e extrem de importantă pentru o democrație. Femeile Sunteți rugată să vorbiți mai rar, stimată doamnă. Mai sunt și interpreți aici. Rata de angajare în rândul femeilor e foarte ridicată. Majoritatea studenților și uh, cei mai buni sunt femei. Slujbele științifice și tehnice sunt uh, ocupate de femei, cu precădere la noi, însă alte date sociologice ne arată că trăim într-o țară diferită. Femeile câștigă mai puțin, multe sarcini uh, acasă sunt văzute ca fiind uh, strict feminine, iar contradicțiile între litera legii și ceea ce se face e o contradicție care persistă și o mare provocare. Constituția și sistemul juridic uh, vor să existe o anumită normativitate, însă aceste legi coexistă cu niște legi sociale, acceptate adesea de femei. Generalizarea și persistența anumitor practici sociale intră în contrast cu idealurile de emancipare. O explicație poate fi identificată dacă ne gândim la slăbiciunea mișcărilor sociale independente. Și asta e foarte uh, clar în sistemul nostru. Însă trebuie să recunoaștem că și nivelul scăzut de conștientizare poate fi uh, un factor care cauzează această problemă. Problema din Portugalia este această propastie între legislație și punerea în practică. Și asta se vede mai ales când vedem că femeile sunt concentrate în anumite activități. Când vedem că relațiile contractuale sunt precare și că femeile sunt mai afectate de asta. De deci aceea trebuie să, asurăm, să asigurăm punerea în practică a legislației Această doamnă vorbește în continuare prea rapid. Vă spuneam, în ceea ce privește informațiile, trebuie să spunem cât de importantă este culegerea de date. Trebuie făcute mai multe studii, trebuie să se vadă indicatorii de gen în statistici. De asemenea, trebuie să stimulăm o implicare mai activă a societății civile, o organizare pentru a fi reprezentați și trebuie să se colaboreze de asemenea cu autoritățile, mai ales cu puterea politică. Problema cu, pe care o avem în acest cel de-al cel al guvern constituțional se referă la faptul că statul ar trebui să fie mai responsabil. Asta a fost definit pentru atingerea obiectivelor legate de solidaritate și locuri de muncă. Și trebuie făcuți mulți pași încă pentru a asigura egalitatea între sexe. În Portugalia, în ceea ce privește nivelul de participare politică, am ajuns la un nivel mai bun, însă nu putem spune același lucru în ceea ce privește reprezentarea sexelor, ambelor sexe în uh, mediul de afaceri la nivel înalt. Pentru a schimba situația, guvernul a adoptat săptămâna trecută o rezoluție care le cere companiilor din sectorul public să adopte, să pună în practică și să evalueze uh, măsuri pentru a avea o egalitate. Același lucru li se va cere și companiilor private. Și guvernul va evalua situația odată la șase luni. Parlamentul portughez are un rol important pentru a monitoriza implementarea acestor măsuri. Însă are un rol important și în ceea ce privește inițiativele legislative pentru a conștientiza societatea. A făcut-o în trecut și va face asta și în prezent. Și acum chiar închei. În situația grea prin care trecem, de criză economică profundă, ne confruntăm clar cu urmări negative în ceea ce privește promovarea egalității. Însă, în ceea ce privește șomajul, să nu uităm că femeile sunt într-o situație mai vulnerabilă. Cu siguranță trebuie să ne asigurăm că această situație nu va duce la o deteriorare a poziției femeilor pe piața muncii. S-a făcut deja mult, însă mai trebuie făcut deja încă foarte mult, iar uh, parlamentarii au o mare răspundere. Nu a fost în ușor și nu va fi ușor nici pe viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much and uh, we have now Vă mulțumesc. Acum avem contribuția din partea reprezentanților din trei parlamente diferite și mă bucur că doriți să interveniți. Acum lista de vorbitori. Însă înainte de asta aș vrea să vă spun că o așteptăm pe doamna comisar Reding care va veni aici. Nu are decât 30 de minute la dispoziție, iar atunci când va veni uh, îi vom da cuvântul imediat pentru a-i putea pune și întrebări înainte să plece doamna Alicia Olișovska, acum, din Parlamentul Polonez. Aveți cuvântul. Vă rog să respectați timpul alocat și să vă referiți la subiectul discuției noastre. Aveți cuvântul. Trei minute. Mulțumesc. Domnule președinte, domnilor și domnilor, femeie care are succes în sectorul privat ajută adesea corectitățile locale, teritoriale. De multe ori e nevoie de o pregătire specială a agenților din uh, birourile de angajare. Femeile de foarte multe ori tind să-și ajute colegii. Femeile uh, posturi de conducere sunt diferite de bărbați, deoarece în firmele conduse de bărbați un astfel de sprijin aproape că nu există. În Polonia, 45% din femei sunt active pe piața muncii. Însă, în ciuda legislației privind maternitatea, situația nu e tocmai bună. Se aduce atingere dispozițiilor din codul muncii și asta constituie o infracțiune. Să în ciuda acestui lucru, de foarte multe ori, femeile care se întorc la muncă după concediu de maternitate sunt plătite mai puțin decât erau înainte să-și ia concediul respectiv. Deci ar trebui să fim mai atenți la aceste inegalități. Eu cred că în ceea ce privește accesul la credite bancare și obținerea de credite bancare aici, situația e dezechilibrată. E vorba de femei uh, celibatare sau singure cu un copil. E o problemă nu doar economică, ci și etică, deoarece femeile respective simt că nu sunt respectate suficient de mult de către bănci. Ce ar putea fi făcut, prin urmare, pentru ca aceste femei care nu au un soț sau un logonix sau un partener să poată beneficia totuși de un credit? să nu aibă posibilități atât de limitate față de cele pe care le au bărbații. Emanciparea femeilor ar trebui să se facă și în acest domeniu, mai ales în situația actuală de criză, când femeile, care sunt singure și au copii, trebuie să facă față problemelor vieții. Vă mulțumesc foarte mult! Acum îi dau cuvântul doamnei Popa Mihaela din Senatul României. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte, dragi, dragi colege, un călduros la mulți ani și o zi frumoasă astăzi de 8 martie. Aș vrea ca vicepreședintă a egalității de șanse, dar și ca om din educație de peste 20 de ani în educație, să nu mă refer doar la cantitate privind promovarea egalității și, în primul rând, la calitate. Eu spun astăzi că educația este poate cea mai importantă în schimbarea mentalității. Eu am terminat facultatea de matematică. Când eram studentă, cred că eram trei colege, atât, restul erau băieți. Astăzi, peste 40% din uh, fete merg și la, în zona de științe și în zona tehnică, ceea ce înseamnă că mentalitatea se schimbă, dar greu. Decalajul de salariu eu zic că vine în primul rând din faptul că funciile de conducere sunt ocupate de bărbai deci bine plătite i există profesii i cred că nu numai în românia care sunt prin tradiie bărbailor cum ar fi politica nu funciile de conducere din politică. ca un exemplu de bună practică din românia a putea să spun că preedinta camerei deputailor uh, este femeie de asemenea procurorul general al româniei tot femeie dei ca fost europarlamentar în perioada două mii opt două mii nouă m am așteptat ca viitorul președinte al Parlamentului European, aici de unde se fac toate politicile europene, să fie tot o femeie. Așa că de la teorie la practică întotdeauna avem mari distanțe. Aș spune că e nevoie de politici europene mai mult decât de politici uh, naționale pentru diminuarea decalajului de plată, pentru că vă spun ca om din educație, pregătesc tineri și tinere pentru Europa, pentru Uniunea Europeană. Uh, deja cadrul european al calificărilor este comun. De aceea uh, aș merge mai mult cu o propunere pentru exercițiul bugetar 2014-2020 să avem uh, în vedere prioritar tinerele, schimbarea mentalității și programe pentru tinere. Pentru că acum când uh, fenomenul traficului de persoane, al sclaviei prin muncă, este în creștere la nivelul Europei, trebuie să schimbăm mentalitatea. Acesta este mesajul meu de astăzi, să schimbăm mentalitatea prin educație și prin programe de educație. Și pentru că am luat cuvântul la exemple de bună practică în românia diferena de salarizare a angajailor de sex masculin faă de cele de sex feminin a scăzut de la douăzeci și unu în o mie nouă sute nouăzeci și patru la doisprezece în două mii nouă câteva exemple de bună practică senatul a, are o iniiativă prin care avem uh, o zi naională pentru egalitate de remunerare în vederea contientizării diferenelor salariale dintre bărbai i femei. de asemenea comisia egalitate de anse a derulat o campanie privind uh, anse egale pentru femeile din uh, mediul rural i în special încurajarea femeilor pentru antreprenoriat în mediul rural. există de asemenea ca un exemplu de bună practică existena ageniei naionale pentru egalitate de anse care prin politicile duse uh, duce la schimbarea mentalității și la încurajarea femeii atât din mediul rural cât și femeia din politică. Am și un exemplu de, nu de bună practică, ci un exemplu negativ și anume că în urma votului uninominal în România, în Senat suntem șapte femei, adică 6% procent, un procent 6,3%, un procent foarte mic, ce, repet, prin, în urma unui vot uninominal, ceea ce înseamnă că uh, societatea încă nu este pregătită schimbată mentalitatea nu este schimbată pentru a da un vot acolo unde prin tradiii sunt uh, locurile bărbailor cum ar fi politica mai există i altele propunerea mea i întrebarea mea pentru comisie este dacă are în vedere politici europene. Mulțumesc mult! Uh, Vă mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor. This is uh, the second part of the meeting, uh, this third part of the meeting and uh... Cea a doua parte a reuniunii noastre. Vorbim despre măsurile pe care trebuie să le ia Uniunea Europeană pentru a face față problemei legate de decalajul de remunerare. Uh, îi urez un bun venit călduros doamnei Vivian Redic, vicepreședinta Comisiei, responsabilă de justiție, cetățenie. Vă dau direct cuvântul dacă sunteți gata. I'm, all... I'm always ready when... Întotdeauna sunt gata atunci când mă cere domnule președinte. Ladies and gentlemen, I'm very pleased. Doamnelor și domnilor, mă bucură foarte mult să văd cât de plină este sala astăzi lucrul acesta ne arată că Parlamentul European a făcut foarte bine când a ales uh, subiectul uh, de azi. Iată, cu o atât de uh, mare audiență. Cifrele cele mai recente, după cum desigur știți, în legătură cu decalajul de salariu între bărbați și femei, ne indică că acum ne aflăm la 16,4% This represents a decrease. Asta reprezintă o cifră mai joasă decât anul trecut. Atunci aveam 17%. Însă cred că nu poate fi nimeni entuziasmat de ritmul acestei scăderi. Se pare că schimbarea nu merge foarte rapid și nici de discriminare nu scăpăm atât de rapid pe cât am dorit. Dacă analizăm acest decalaj, vedem că în toate statele membre există probleme. Deși sunt mari diferențele de la stat la stat. Uneori uh, cifrele te pot și induce în eroare. Deoarece există state membre cu un procentaj foarte scăzut uh, în legătură cu acest, cu acest decalaj, dar asta nu pentru că nu există decalajul, ci pentru că sunt uh, foarte uh, puține femei care lucrează. Și acolo unde decalajul e mai puțin important, sunt câteva femei care lucrează în postul de conducere. Însă se poate vedea faptul că, în ciuda acestor cifre contradictorii, problema afectează toate economiile statelor europene și nu contează ce model de piață au adoptat. Acesta este un aspect foarte interesant. De la începutul crizei am uh, văzut sau am citit că criza a afectat uh, mai mult uh, bărbații de pe piața muncii. Asta poate că o fi adevărat, dar oricum, femeile încă din start se află într-o poziție dificilă, astfel încât ele continuă să fie mult mai afectate de criză decât uh, bărbații. Atât în ce privește intrarea, accesul pe piața muncii și de-a lungul întregii lor cariere. Date din 2010 ne arată din nou că există un decalaj de angajare de aproximativ 12% în favoarea bărbaților, 70% e rata uh, angajării pentru bărbați uh, și doar 60% pentru femei. Bun, am mai uh, rotunjit cifrele. Însă, degrajul este și mai mare dacă vedem care sunt ratele la munca cu jumătate de normă sau cu normă redusă. Știm că acolo sunt angajate mai multe femei. 8% din bărbați lucrează cu normă redusă, 31% din femei lucrează cu normă redusă. Sigur că și uh, asta are o influență asupra uh, cifrelor legate de decalaj. Repet, vă spun și repet asta de mult timp și am mai spus-o foarte clar și miniștrilor muncii, și anume că în Europa 2020, în programul Europa 2020, sunt prevăzut niște rate de angajare de 75%. Acesta este obiectivul, 75%, dar nu îl vom realiza niciodată fără a, ca mai multe femei să intre pe piața muncii și mai multe femei să participe. Nu pot bărbații singuri să realizeze așa ceva. Pentru asta e nevoie ca femeile să participe la toate nivelurile și mai ales la niveluri mai înalte pentru ca strategia 2020 să fie și tradus în realitate. De asemenea știm că femeile sunt mai bine calificate decât bărbații. Și de asta din ce în ce mai mult. Poate că ați aflat că există o întreagă discuție în legătură cu cotele pentru femei. Eu întotdeauna spun că femeile reprezintă 60% uh, din uh, rândurile absolvenților de universități, ceea ce înseamnă că, iată, talentul feminin îl avem. Da, mulțumesc că, iată, bărbații încă mai sunt cavaleri. Nevertheless, I continue. Bun, continui. După cum deja ați auzit în discuțiile referitoare la cote, cifra pe care o avansez eu întotdeauna e că 60% din absolvenții de uh, învățământ superior sunt femei, ceea ce înseamnă că talentele există. Însă, asta nu se traduce în locuri uh, de muncă la nivel mai înalt și în condiții mai bune de muncă pentru femei. Deci există o mulțime de uh, date greșite în statistici, practic. Calitatea și talentul nu uh, se încadrează în rezultatele uh, referitoare la piața muncii. Acum, dacă vedem de unde provin diferențele, din fericire, putem vedea că munca noastră de legiuitori și-a adus roadele pentru că știți că există directiva din 2006 care se ocupă de discriminarea directă, deci uh, salariu egal la muncă egală. Și vedem că avem din ce în ce mai puține cazuri de discriminare directă. Asta ca rezultat al funcționării eficiente a legilor noastre. Și atunci se pune întrebarea, de ce mai există încă acest decalaj de salariu în Uniunea Europeană. Răspunsul este pentru că acest decalaj uh, nu se referă doar la problema uh, salariu egal pentru muncă egală. Avem acest principiu deja din 1975. Avem și directiva care se pune în aplicare în statele membre și în 2013 uh, serviciile mele vor efectua o analiză în legătură cu modul în care această directivă a funcționat în practică. Însă vă pot spune deja că se pare că uh, directiva uh, a fost una eficientă și a avut rezultate. Deci, nu aplicarea ineficientă a legii este motivul existenței uh, acestui decalaj de salariu. Cauzele sunt multiple. Deja m-am referit la numărul ridicat de uh, slujbe um, cu timp redus, apoi concediul parental, care uh, este luat mai mult de femei decât de bărbați, și apoi și uh, cunoștințele femeilor Mm, nu sunt exploatate, nu sunt fructificate. Este o greșeală economică pentru că dacă mai multe din aceste cunoștințe și abilități ar fi uh, uh, exploatate, atunci ar fi mai puține probleme economice. Asta am văzut și în, din ultimele cercetări științifice. Și sigur că femeile sunt prezente masiv în sectoarele uh, mai prost remunerate. Deci dacă dorim să eliminăm acest decalaj de salariu, trebuie o abordare uh, multidimensională care să atace problema de la rădăcină și e nevoie, sigur, de nevoile, de eforturile tuturor, uh, angajatori, legiuitori, etc. Noi am hotărât să, acum trei ani, să lansăm o campanie de informare cu scopul de a um, conștientiza populația. Știm că avem și o rețea de parteneri în această campanie și probabil că mulți dintre dumneavoastră aparțin de această rețea. Uh, iau și rolul de uh, a transmite și de a disemina material de campanie și mesajul campaniei. Există informații adresate angajatorilor, angajaților în legătură cu inegalitățile de plată care există. Știți de altfel, de asemenea că avem și uh, Ziua Europeană a Egalității de Plată, anul acesta s-a ținut pe 2 martie, ceva mai bine decât anul trecut, că atunci a fost pe 4 martie această zi. Deci, da, iată, un mic progres. Și în fiecare an E vorba de data care corespunde zilelor suplimentare, pe care în medie trebuie uh, să fie muncite de către femei ca să câștige un salariu egal cu al bărbaților. Iată, avem un progres de trei zile, dar încă nu e de ajuns. Comisia uh, a elaborat și un videoclip care arată absurditatea acestui decalaj de salariu și vă invit să uh, vedeți acest clip, dacă, videoclip, dacă încă n-ați făcut și să-l și răspândiți. Se află pe uh, website-ul comisiei. Da, putem să-l vedem. Da, bun, mulțumesc. Deci o, să, o să-l vedem cu toții, se pare. Bun, știți că angajatorii sunt actorii cheie în rezolvarea acestei probleme a decalajului de salariu. Din aceste motive, conștientizarea trebuie să sporească Recent am lansat un proiect specific pentru acest scop care va ajuta ca toate companiile să afle de această problemă, de cauzele, de consecințele sale și să susțină acele companii care doresc să promoveze egalitatea de gen și în organizațiile lor. Există activități de formare, training, schimburi de bune practici pentru companiile care trebuie să fie mai conștientă de această problemă. Doamnelor și domnilor, în uh, activitatea mea, uh, în legătură cu cotele, am văzut cât de important e ca întotdeauna să explici foarte bine mediului de afaceri că a avea mai multe femei angajate în companie și la nivelul lor de decizii, de a avea mai multe femei în posturi de conducere, în Consiliul de Administrație, nu e o sarcină, pentru, uh, o povară suplimentară pentru companie, ci este o sursă suplimentară de venit pentru companie. Cred eu că asta e mantra, uh, mesajul pe care trebuie să-l repetăm uh, în continuu, că asta sporește șansele de progres rapid și de ajutorare a femeilor. Bun, autoritățile naționale de asemenea sunt foarte importante în acest caz și ele trebuie să stimuleze companiile, mediul de afaceri, camerele de comerț, partenerii sociali și așa mai departe. Salut acțiunile care au fost întreprinse în anumite state membre privitoare la decalajul de uh, gen. Unii dintre probabil cunoști, cunosc niște instrumente cum ar fi Logip, care a fost utilizat în primul rând în Elveția și apoi în Germania acum, care ajută companiile să analizeze motivele uh, Uh, acestui decalaj de salariu nejustificat și le ajută și să scadă nivelul inegalităților. Comisia va încuraja acest gen de acțiuni și aș dori să mulțumesc cu această ocazie și Parlamentul European pentru uh, mâna de ajutor pe care ne-o dă și toată activitatea sa condusă de doamna Bauer pentru a elimina egalitatea de salarii legate de gen. Deci, Eh, sunt convinsă că și în continuare vom eh, coopera eh, în legătură cu raportul dumneavoastră, care este pe țeavă, ca să spun așa, și ne va ajuta pe toți și colegii mei din comisie. De asemenea, ne vor ajuta, pentru că eu consider că e foarte important să subliniem aceste anomalii existente în societățile noastre. Deci, mulțumesc pentru ajutorul pe care mi-l acordați. Thank you. Mulțumesc, doamnă Reding, și vă sunt foarte recunoscător că ați putut să veniți alături de noi. Vom vedea și acest clip despre care ați vorbit. Haideți să vedem clipul. Vă rog. Clipul din partea Comisiei Europene, desigur. It's really good, I think. <laughs> Foarte bun clipul, cred eu. Mi-a plăcut. Bun, și acum uh, începem discuția. Haideți, puneți întrebări, doamne Reding, pentru că după aceea trebuie să ne părăsească. Avem patru uh, vorbitori. Vă rog să vă gândiți când, între, când cer un membru al Parlamentului European să ia cuvântul, dar Poate aveți ocazia să vorbiți și despre întâlnirea comisiei noastre din 24 aprilie. Aveți la, maximum două minute la dispoziție. În primul rând, un uh, membru al uh, Parlamentului din Cipru. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș vrea să urez la mulți ani tuturor uh, femeilor prezente și celor absente cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii urări de sănătate și împliniri. Îmi face o mare plăcere să mă adresez dumneavoastră pe o temă atât de importantă. În țara noastră, Ministrul Muncii și Departamentul pentru Relațiile de Muncă au demarat un proiect care se va încheia în 2015, proiect care vizează reducerea diferențelor salariale. Este un proiect cofinanțat de Fondul Social European. Este vorba despre o serie întreagă de măsuri, printre care pregătirea ofițerilor și a inspectorilor pentru a monitoriza aplicarea legislației în domeniul egalității șanselor, participarea ofițerelor și inspectorilor uh, însărcinați cu relațiile de muncă la activitățile din alte țări pentru a se familiariza cu alte mecanisme de inspecție. Îmi cer scuze că vă întrerup, uh, spune domnul președinte, dar aveți întrebări? Întrebarea este dacă Uniunea Europeană și Parlamentul sunt gata să susțină programul demarat în țara mea și în alte țări pentru a ajunge la o mai mare egalitate. Uh, în așa fel încât să fie respectate drepturile omului. Și care sunt uh, progresele făcute de comisia cărei vicepreședinta este doamna Reding. Mulțumesc. Doamna Sialsi din uh, Parlamentul grec, aveți cuvântul pentru maxim două minute și îi puteți pune întrebări doamnei Reding. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare putem să ascultăm intervenția noastră și după ce pleacă doamna Reding. Uh, atunci uh, voi face intervenția mai târziu pentru ca doamna Reding să aibă timp să vorbească. Doamna Medeoros Ines din Portugalia doar pentru întrebări pentru doamna Reding. Domnule președinte, îmi pare rău pentru că aveam o intervenție scurtă și o întrebare pentru doamna Reding. O să pun întrebarea, însă întrebarea nu prea se înțelege fără restul intervenției. Fie vorbesc la sfârșit, în cele două minute prevăzute, Vă explic. Doamna Reding trebuie să plece cel târziu la ora 12. De asta voiam să punem mai ales întrebările, ca să aibă timp să răspundă. Ar fi păcat să nu poată răspunde. Cât timp am la dispoziție? Puteți să uh, luați cuvântul după și să puneți uh, întrebarea acum. Voi vorbi după atunci, spune doamna deputat. Doamna Kochmerin, deputată în Parlamentul European. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm astăzi despre un subiect foarte important, plata egală pentru muncă egală. Ar trebui să fie ceva de la sine înțeles. Cred că această problemă ar trebui rezolvată de către piață. Cine muncește bine ar trebui să fie și plătit bine. Însă se pare că piața nu funcționează în această privință. Aici intervin mai mulți uh, parametri, mai mulți factori. Poate că nu ne-am aștepta ca acești factori să joace un rol pe piața muncii. Aș vrea să o întreb pe doamna uh, Reding ce face comisia pentru a evalua munca. Dacă un bărbat și o femeie fac exact aceeași muncă și sunt plătiți, e ușor să identifici diferențele salariale. Însă, dacă avem pe de o parte un mecanic și pe de altă parte o asistentă medicală, întrebarea este cum poate fi um, atribuită o valoare acestei munci. Piața răspunde de nivelurile salariale, însă se pare că mecanismul de piață este responsabil aici. Există mulți factori care joacă un rol. Factorii uh, sociali, felul în care societatea evaluează anumite profesii mai mult decât uh, altele. Mă întreb dacă uh, Comisia consideră că ar trebui să acționeze aici. Aș vrea de asemenea să vă felicit în ceea ce privește fermitatea de care ați dat dovadă în problema cotelor. Ați uh, hotărât uh, să rămâneți pe poziții în această privință și vă felicit pentru asta. Doamna Nedelceva, membră în Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să salut raportul vicepreședintei Comisiei în ceea ce privește situația femeilor în Uniunea Europeană acest raport uh, demonstrează că egalitatea între femei și bărbați este departe de a fi o realitate în Uniunea Europeană și aș vrea să-i pun doamnei comisare două întrebări. În primul rând, salut decizia sa de a nu trece imediat la elaborarea de măsuri obligatorii, să înceapă mai întâi o consultare populară care va permite apoi să se adopte, adopte măsuri concrete și adecvate. Doamnă comisar, ați putea să ne vorbiți despre calendarul pe care vi l-ați propus în privința acestei consultări și care sunt rezultatele pe care sperați să le obțineți? Aș vrea apoi să vă atrag atenția asupra unei idei pe care o dezbatem aici în Parlamentul European. În fiecare stat membru există organisme însăcinate cu promovarea și supravegherea egalității între femei și bărbați. Dacă li se consolidează mandatul, dacă sunt finanțate și dacă au putere juridică, vor uh, dispune de mijloace necesare pentru a atinge obiectivul salariu egal pentru muncă egală. Intenționați să aveți inițiative în acest sens? Vă mulțumesc. Doamna Brandner și ea membră în Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult. Ați spus pe bună dreptate că sunt multe motive care explică inegalitățile salariale și ați spus de asemenea că din 1957 plata egală a fost înscrisă în tratatul de la Roma. Deci nu este, Roma nu este vorba despre noi drepturi, este vorba despre respectarea celor existente. În ceea ce privește cotele, ați spus pe bună dreptate, din punctul meu de vedere, că din păcate, companiile nu au rezolvat singure problema și de aceea e nevoie de noi reglementări. În ceea ce privește plata inegală, ceea ce constatăm este că avem nevoie de măsuri și la nivel european. Putem să promovăm o mai mare transparență, putem să adoptăm legislație și putem să impunem sancțiuni. Trebuie să facem ceva pentru ca legislația să fie respectată. Vă mulțumesc. I was wondering if, uh... Aveți o întrebare? Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să urez bun venit doamnei Reding, comisară a Uniunii Europene. și aș vrea să îi urez bun venit și lui uh, Edite Bauer. Lenne az egyik ahhoz a tényhez kapcsolódik, hogy o întrebare aș avea o întrebare care privește de fapt și tema de care se ocupă doamna raportoare Bauer care este uh, cetățeancă slovacă, dar de etnie maghiară. După tratatele din 1918 care au despărțit o parte din uh, maghiar de patria mamă. Aș vrea să întreb că dumneavoastră, doamnă, ați ales uh, cetățenia maghiară și atunci ați pierdut cetățenia slovacă. Dacă doamna comisar uh, uh, ne-ar putea spune ce crede despre o, un asemenea tip de situație, iar în ceea ce privește decalajul de plată. Tipicul șmudon, akik uh, nyugat-európai... Este acest uh, decalaj este mai ridicat în companiile din Occident care investesc la noi în Ungaria, de fapt și vedem că adesea, eventual, ei la ei acasă respectă regulile, dacă când vin în Ungaria sau în alte țări din Est, uh, nu se mai comportă în același mod. Doamne comisar, ce s-ar putea face ca să se respecte total aceste drepturi de salariu egal? Da, mulțumesc. Și acum, uh, doamna Reding, vă rog. Thank you, uh, President. Uh, well, I... Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să încep cu sfârșitul și să spun că nu cred că ar trebui să uh, discutăm aici despre conflicte între statele membre și despre chestiunea minorităților. Există legislație și în 2013 voi uh, da publicității un raport cu privire la aplicarea acestei legislații și cu privire la rezultatele obținute. Mai întâi trebuie să vedem acest raport, însă ceea ce am constatat eu în urma unei prime analize este că legislația este bine aplicată și că dă rezultate. diferența de salarii între bărbați și femei provine din două cauze. Numărul mare de femei în anumite sectoare și faptul că multe femei ocupă posturi care nu sunt atât de bine plătite. Și E vorba, deci, despre o evoluție economică și socială. Iată de ce campania de informare va fi foarte importantă. Organizațiile de femei din statele membre trebuie să facă presiune asupra sindicatelor și sindicatele asupra patronatelor în așa fel încât să se facă o analiză pentru fiecare companie în parte și acele companii care dispun de o rețea pentru uh, îmbunătățirea locului femeii în companie, acele companii ar trebui să fie date exemplu pentru a-i ajuta pe angajatori în acest sens am lansat un proiect specific și puteți obține informații tehnice despre acest uh, proiect care vizează stimularea angajatorilor din statele membre. Am uh, dezvoltat de asemenea un uh, instrument cu privire la transparență și îi sfătuiesc pe cei care lucrează cu companiile din statele membre să utilizeze acest instrument. Trebuie folosite materialele existente pentru a impulsiona transparența din companii. În viitorul apropiat, aș vrea să prezint companiile care au politici bune pentru că una este să evidențiezi tot timpul problemele și alta este să arăți exemple pozitive de companii care au încercat să rezolve problema. Acele companii pot fi modele pentru celelalte. În ceea ce privește femeile în consiliile de administrație și de ce nu am luat măsuri, din două motive. Primul motiv. Înainte ca Comisia să poată adopta măsuri legale, trebuie să existe o consultare publică și trebuie să se facă o evaluare de impact. Nu putem veni cu o propunere înainte de a face acești pași. Al doilea motiv este că de un an de zile încoace, de când lucrez acest subiect, am constatat că se unesc uh, forțele în diferitele țări din Uniunea Europeană. Școlile de afaceri din Europa și-au unit forțele, de exemplu, au creat o rețea și dau publicității numele femeilor care au o educație deosebită și au și o experiență de management care le, permită, le permite să fie în uh, Consiliul de Administrații. Este vorba despre 3500 de femei. Unii spun că nu sunt suficiente femei capabile să uh, facă parte din consiliile de administrație. Ei bine, acest argument este contrazis și iată că diferitele forțe din societate intervin și ne ajută să continuăm așadar să ne ocupăm de problema diferenței de salarii, să-i ajutăm pe cei care fac uh, analize concrete și pozitive. Aș vrea să-i răspund deputatului din Cipru că mă voi întâlni cu ministrul, un ministru cipriot în această masă și vom discuta despre uh, înscrierea anumitor problematici pe ordinea de zi a președinției cipriote în uh, beneficiul Ciprului și al întregii Europe. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru participarea la această întâlnire. Știu că aveți un program încărcat și bănuiesc că mergeți acum la o altă întâlnire. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Okay, we Mai avem patru vorbitori pe listă. Sper că nu supăr pe nimeni. Este important să ne încadrăm în timp. Am dispus doar de 30 de minute pentru discuția cu doamna Reding și a fost important să-i dăm ocazia să răspundă la întrebări. Înainte de a trece la următorul grup de invitați, îi dau cuvântul doamnei Eleni Siausi din Parlamentul grec. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. În țara mea, guvernul încearcă să ajute femeile să-și ducă la bun sfârșit toate sarcinile pe care le au în viața lor. Femeile care vor să aibă o carieră se bucură de sprijin. De asemenea, sunt foarte multe studente în ciclul superior de învățământ. Ceea ce se întâmplă e că mentalitatea greacă e o mentalitate care se bazează foarte mult pe stereotipuri. Egalitatea e protejată de Constituție și de o lege din 2010 pe care am prezentat-o în Parlamentul Elen. Această lege armonizează legislația noastră cu directiva 56 din 2006, tocmai în uh, această privință a egalității de remunerare pentru aceeași muncă. În același timp, ombudsmanul grec a urmărit îndeaproape Uh, ceea ce se întâmplă în sectorul public și privat, în ceea ce privește egalitatea de plată și în ceea ce privește egalitatea de șanse și între sexe, e vorba de condițiile de plată, de salarii, e vorba de asemenea de sistemul de asigurări sociale. E de asemenea importantă cooperarea între ombudsman și organul de inspecție a muncii schimburile care au loc între aceste două instituții sunt foarte importante pentru a ne asigura că sunt respectate legile în vigoare și asta de fiecare dată dintr-un punct de vedere independent. Cadrul legislativ din majoritatea statelor membre e progresist în ceea ce privește egalitatea între sexe, însă vedem că în practică nu e suficient diferența de salarizare e în continuare ridicată, în Grecia fiind de 22%. Asta arată statisticile. Tinerii și femeile sunt, bineînțeles, cei mai afectați acum de criza economică. Salariile s-au redus atât de mult încât nedreptatea a ajuns practic la paroxism. În istoria țării mele, femeile au luptat întotdeauna și au contribuit întotdeauna la renașterea noastră ca pasărea Phoenix. Însă cred că în ziua de astăzi recuperarea economică nu se poate face decât prin democrație, egalitate și justiție, niște trăsături caracteristice ale poporului elen. Și femeile din țara noastră, prin dinamismul lor, își vor aduce o contribuție importantă. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc foarte mult. Doamna Ines Medeiros din Portugalia va vorbi acum. Vă mulțumesc. Două minute. Trebuie să vă spun că eu pregătisem o intervenție nu doar pentru doamna Reding, ci pentru trei oaspeți, însă voi continua în portugheză dacă îmi permiteți. Domnule președinte, dragi colegi, ceea ce vrește non-discriminarea între bărbați și femei e o temă care afectează toate domeniile din societate. Vedem că discriminarea ia multe forme și de asemenea vedem de asemenea că există mari greutăți pentru a depăși diferențele legate de situația legislativă care oferă garanții directe și ceea ce se întâmplă în practică. Această nedreptate trebuie combătută și de aceea trebuie să avem uh, în vedere egalitatea atunci când sunt elaborate toate politicile de educație, sociale, economice. Trebuie ca egalitatea să fie o prioritate, mai ales în această perioadă de criză. Nu putem avea o politică de ocupare sau de educație fără să avem ca punct de pornire aplicabilitatea acestor măsuri și aplicabilitatea condițiilor de egalitate. Aceasta trebuie să fie garantată. În ceea ce este legislația, trebuie să fim atenți, să adaptăm legislația, să vedem care sunt dificultățile de implementare. Un exemplu e ce s-a întâmplat cu anumite instrumente esențiale care nu sunt în scop în sine. Trebuie să avem și o muncă pedagogică, să zic așa, pentru a influența în bine mentalitatea atât a bărbaților cât și a femeilor. Uneori să nu uităm că s-au dat pași înapoi din cauza situației economice, tinerii au de suferit, iar problema non-discriminării e foarte complexă, deoarece afectează atât uh, sfera privată cât și cea uh, a muncii. Să nu uităm că toate acestea au un efect asupra punerii în aplicare a legislației a existat acel mit, cum că femeile nu lucrau. Ei, au lucrat întotdeauna, însă fără un salariu sau <laughs> fără nici măcar un salariu minim. Pe lângă acest mit mai apar și alte chestiuni complicate. Munca femeilor e considerată ca fiind opțională pentru unii, ceea ce e o datorie pentru bărbați e o opțiune în cazul femeilor. Și această presupunere se bazează pe multele discriminări cu care ne confruntăm care împiedică echilibrul între viața de familie și cea laborală și de asemenea de multe ori femeile sunt practic învinovățite sau făcute să se simtă vinovate atunci când aleg cariera în detrimentul vieții de familie. E important, deci, ca egalitatea între sexe să fie un punct de pornire pentru toate politicile naționale, însă în același timp să nu uităm cât de importante sunt campaniile durabile, organizate tot timpul pentru a conștientiza populația și pentru a schimba mentalitățile. Întrebarea mea următoare. În ce măsură Comisia și Parlamentul vor putea să preia aceste aspecte care de multe ori nu sunt nici măcar menționate. Asta pentru a avea într-adevăr această politică de proximitate, de apropiere față de cetățeni atât de necesară în momentele actuale de criză. We are running out of time really and we have... Nu mai avem timp, mai avem doi vorbitori mulți uh, alți uh, doresc să intervină, însă nu putem să o facem, deoarece trebuie să și încheiem. Și interpreții trebuie să se odihnească, să ia prânzul, au lucrat deja de aproape două ori, trei ore jumătate. Doamna Tamara Vonta, însă foarte pe scurt vă rog, după aceea va trebui să trecem la următoarele lucruri. Doamna Vonta, un minut. želim predstaviti eh, en primer dobre prakse relativno dobre prakse in to bom storila v manj kot dveh minutah. slovenija je bila pred zadnjimi predčasnimi volitvami decembra. Mulțumesc. Nu am nevoie de trei minute pentru a vă da un exemplu. În 2010 Slovenia era una din țările care avea nivelul cel mai ridicat, cel mai scăzut, mă scuzați, de deputate. Nu erau decât 12, 13%. Acum avem peste 30% femei în Parlament. E nivelul cel mai ridicat de prezență a deputatelor în istoria noastră. Să partidele politice au hotărât să reia femeile pe listele electorale. și a existat un partid care a prezentat un număr, numărul cel mai ridicat, practic, de femei. Deci avem multe deputate. Și din păcate, totuși, deși în aparență există foarte multe femei prezente la nivel politic, nu trebuie să uităm că există anumite domenii anumite domenii care sunt practic segregate. Avem o singură ministră în Slovenia care nici măcar nu are portofoliu ministerial, ceea ce e inacceptabil. Conform ultimelor date, vedem că aceste bune practici, între ghilimele, sunt cauzate de criză. Vă mulțumesc. Now want to give the floor to, to uh, Mr. Acum, domnule Egerman Bachis, din, minist, din, minist, din partea Ministerului Tur pentru Afaceri Europene, vă dau cuvântul. Mulțumesc. Am avut ocazia să fiu gazdă doamnei Edith Bauer săptămâna trecută în Turcia și mă bucur să fiu eu, la rândul meu, oaspete la Bruxelles. Deși nu sunt cu totul de acord cu ea, doamna de fiera politicii, doamna Margaret Thatcher a spus o dată că în politică dacă vrei să se spună ceva, adresează-te unui bărbat, dar dacă vrei să se facă ceva, vorbește cu femeie. Astăzi, văd că femeile, politicienele din Europa au făcut o treabă foarte bună și au organizat un eveniment foarte important unde discutăm uh, despre salariu egal pentru muncă egală. Munca, Ziua Internațională a Femeii este o tradiție de 35 de ani. Da. E poate bine să ne reamintim astăzi și de egalitatea femeilor, dar trebuie să ne gândim uh, în fiecare zi la această problemă, nu doar pe 8 martie, că e vorba de, până la urmă, de un drept fundamental al omului. Eu sunt membru al unui partid politic din Turcia, unde avem mai mult de 2 milioane de membri femei în partidul AKP. Succesul partidului meu provine din, tocmai din ramura femeilor, din organizația de femei, deci știu din experiență personală că dacă e vorba de, dacă într-adevăr femeile se mobilizează, e vorba de 50% din societate, e o rețetă sigură pentru succes. Progresele drepturilor femeilor din Turcia constituie un element esențial al succesului nostru de la înființarea Republicii în 1923 femeile turce au avut drept de vot din 1930, mult înaintea uh, multor state din uh, Europa. Primul diplomat de sex feminin a fost numit în post în 1932 în Turcia. Sigur, avem și noi probleme cu decalajul acesta de salariu în uh, viața eh, de astăzi în Turcia și eh, mă bucur eh, să fiu în fruntea ministerului unde sunt cele mai multe femei. 58% din colegele mele de la minister sunt de sex feminin și 65% din tot personalul de la nivelul de conducere este de sex feminin. De aceea noi continuăm cu ritmul acesta reformelor, deși ne așteaptă, ne așteaptă încă multe dificultăți pe calea aderării. Însă trebuie să admit că Uniunea Europeană și procesul de negocieri, procesul de reforme care a făcut din Turcia o țară mult mai democratică și transparentă și care are mai multă încredere în ea, a fost un proces și care a privit și femeile din Turcia. Cu cât mai multe reforme întreprindem, cu atât mai, bun, mai bune sunt standardele de viață ale femeilor. Procesul de uh, reforme care a fost susținut și de guvern, dar și de opoziția din Turcia, a ă, îmbunătățit ă, traiul femeilor, dar atât femeilor din politică, cât și femeilor ă, în general. Și nicio tradiție, nicio înțelegere nu pot constitui o scuză pentru ca o persoană să utilizeze violența împotriva celelalte. Cu atât mai mult cu cât e vorba de o femeie expusă violenței. Deci e important să ne amintim de acest aspect aspect foarte relevant în toate țările, inclusiv uh, unele democrații de tradiție din uh, Uniunea Europeană. Cred că trebuie să colucrăm ca să rezolvăm aceste probleme și consider că nu trebuie să cădem în capcana de a uh, căuta uh, cauzele problemelor femeilor în vreo uh, religie, civilizație sau țară. E vorba de o problemă comună a întregii omeniri și trebuie ca fiecare persoană să se bucure de toate drepturile, de toate, toată egalitatea, de salariu egal, la muncă egală. E o problemă pe care trebuie să o rezolvăm împreună și mă bucur că țara mea în ultimii ani a făcut sub conducerea domnului președinte, uh, mă scuzați, prim-ministru Erdogan a făcut foarte multe pentru bunătățirea drepturilor femeilor și consider că uh, pe piața muncii e nevoie de femei și trebuie să facem mai multe în acest domeniu și trebuie să ne reamintim că a început totul cu Adam și Eva. Ei uh, au început uh, munca pe pământul ăsta, noi trebuie să le continuăm munca și asta cu egalitate pentru toți. Mulțumesc! Da, mulțumesc pentru contribuția adusă. Am, din partea doamnei Boscurt, o scurtă întrebare. Vă rog, doamnă. Uh, yes, uh, nice to have a minister. Da, mulțumesc. Uh, e bine că avem uh, aici prezența domnului ministru din Turcia. E un mesaj că drepturile femeilor sunt prioritare pe agenda negocierilor. Ca raportare pentru drepturile femeilor din Turcia, urez bun venit domnului uh, ministru și îl felicit că s-a adoptat o nouă lege care combate violența împotriva femeilor sau probabil că exact în, același moment, în acest moment în care vorbim e pe cale să fie adoptată în Parlamentul turc. Sigur, vorbim și despre violența împotriva femeilor, că o lege împotriva acesteia este foarte necesară pentru a rezolva probleme cum ar fi uh, cele care se întâlnesc în Turcia, avem nevoie și de un bun sistem educativ, de o bună piață a muncii. Deci, uh, femeile, într-adevăr, sunt mai active, mai prezente pe piața muncii, vorba de un nivel de 30% acum, dar cred că trebuie să existe ambiții și mai mari. E o ambiție și a strategiei uh, Uniunea Europeană 2020, deci mă întreb dacă domnul ministru uh, poate să ne dea și câteva rezultate, să ne spună despre ce anume efortul se întreprinde în Turcia pentru o mai mare participare a femeilor la piața muncii pentru a uh, respecta aceste obiective ale strategiei 2020. Uh, a doua întrebare pentru domnul ministru în legătură cu deschiderea uh, capitolul 19 a negocierilor care se ocupă și cu problemele legate de egalitatea de gen. Credeți, domnule ministru, că va putea fi deschis acest capitol în curând, că e esențial să-l deschidem. Și în plus, e important și să deschidem capitolul 23, care se ocupă de drepturile fundamentale și mai ales drepturile fundamentale ale femeii. Mulțumesc! Vă rog, domnule ministru. Bine, mulțumesc, domnule Boscurt, pentru, și pentru raportul foarte important pe care l-a elaborat domnia ei și care ne-a oferit linii directoare pentru rezolvarea unelor din, unelor, a unele din probleme cu care ne confruntăm acum și pe viitor. Ca să răspund la întrebare, la sfârșitul lui 2018, mai aproximativ 8 milioane de femei, dacă nu mai mult, uh, vor avea locuri de muncă în Turcia. Și dacă compare această cifră cu eh, cifra din 2004, atunci vedeți că acolo rata ocupării la femei era 23,3% și în 2011 a crescut la 28,3%. Scopul nostru pentru 2023 și nu 2020, pentru că 2023 reprezintă uh, 100 de ani de la înființarea Republicii Turce, este 35% de ocupare pentru femei. Dar, oricum, în ministerul meu, de exemplu, avem un procentaj de 58%. Sigur, în ultimii 9 ani am făcut foarte multe pentru adoptarea acquis comunitar și pe problema drepturilor femeilor Salariu egal la muncă egală e, unul, e, unul din, e una dintre acțiuni, e una din acțiuni, participarea femeilor în politică, Parlamentul turcesc are cea mai mare reprezentare a femeilor din totdeauna în istoria țării mele. Nu știu dacă e de ajuns, nu cred, nu cred că e de ajuns. Până ajungem la 50% trebuie să continuăm, uh, să lucrăm din greu, dar doamna Boscur știe că partidul nostru e foarte hotărât să atingă acest obiectiv. Apoi, capitolul 19, da. Uh, Bine, Turcia până acum a deschis 13 din cele 33 de capitole. Deci mai avem 20 de capitole. Din nefericire, 17 din aceste capitole sunt închise din motive politice, sunt blocate sau de state membre sau de Consiliu. Deci sunt trei capitole care au rămas. Unul din ele se întâmplă să fie cel care privește politici sociale și ocupare, capitolul 19. Aici, uh, recent, am căzut de acord asupra unei, unui proiect de lege a sindicatelor, uh, implicând toate ONG-urile, reprezentanții comunității muncii, angajatorii, și am prezentat Parlamentului un proiect de lege și sperăm că va trece această lege și că uh, asta va fi suficient pentru ca Comisia să solicite statelor membre să deschidă acest capitol. Sigur, e nevoie de decizii în unanimitate, 27 de state membre, dar noi sperăm că Parlamentul European și uh, care reprezintă practic conștiința Europei uh, va apăsa câteva pârghii ca să terminăm uh, acest blocaj complet irațional și inutil și să deschidem calea negocierilor pentru Turcia, că sunt importante negocierile și pentru femeile din Turcia. Mulțumesc! Mulțumesc și acum trebuie să trecem la ultimul vorbitor din acest grup. și dau cuvântul colegii mele, doamna Edith Power, membră a Comisiei pentru Drepturile Femeilor și Egalitatea de Gen, raportoare pentru aplicarea principiului plății egale pentru lucrători de sex feminin și masculin la muncă egală și de valoare egală. Vă rog, doamnă Bauer, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, domnule ministru, stimați oaspeți, Cred că suntem cu toții de acord cu faptul că diferențele salariale ar trebui să fie eliminate. Întrebarea însă este cum. Când am început să lucrez la acest raport, am discutat despre inițiativa 10 femei din Parlamentul European. Ele au semnat o scrisoare care a fost transmisă președintelui Parlamentului pe 8 martie 2010. În această scrisoare cereau să se vină cu un proiect de uh, text legislativ asupra remunerației egale conform uh, regulei 42. Parlamentul poate să facă o propunere de nou act legislativ și poate să uh, stabilească un termen pentru uh, un astfel de text. Avem acum un nou temei legislativ, un nou temei juridic, este vorba despre articolul 157 din Tratatul asupra funcționării Uniunii Europene, însă, așa cum s-a spus în cursul discuțiilor, există acum și directiva din 2006 cu privire la aplicarea egalității de șanse și a tratamentului egal între femei și bărbați în ceea ce privește ocuparea directivă care a fost uh, reformată și care a înlocuit uh, o directivă mai veche, o directivă din 1975 uh, în ceea ce privește aplicarea principiului salariului egal între bărbați și femei. Deși directiva reformată este în vigoare și termenul pentru transpunerea ei a fost 2008, Experții juridici consideră că nu s-au făcut uh, decât schimbări minore în uh, legislația statelor membre și nu s-au lansat sancțiuni împotriva angajatorilor care încalcă principiul uh, plății egale. După cum s-a spus aici, diferența salarială în Europa este de 16,4%. Um, diferențele sunt uh, mari de la țară la țară. În Polonia, diferențele salariale sunt de 1,9% și a fost interesant să ascultăm pe colegii polonezi care au vorbit despre un procent de 25,5%. Colegii cehi uh, au vorbit despre 25,5%. Și asta, deși um, există legislație. În Austria există legislație de peste 40 de ani și totuși diferențele salariale persistă. Datele acestea sunt preliminare. Nu includ Grecia și Estonia și din câte am auzit, diferența este de circa 20%, ieri uh, colegii au vorbit despre o diferență de 30% între remunerația femeilor și a bărbaților în uh, Estonia. Deși există legislație, legislația nu este, bineînțeles, suficientă. Să nu ne facem iluzii. Experiența arată că legislația nu este suficientă, însă chiar și legislația poate fi îmbunătățită. Diferența salarială este o problemă complexă și cauzele sunt complexe, inclusiv discriminarea directă și indirectă și factorii sociali și economici. De exemplu, segregarea ocupațională pe piața muncii, subevaluarea muncii familiei, muncii femeilor, dezechilibrile între viața profesională și viața familială, uh, stereotipurile atunci când se alege o ocupație. Trebuie să avem în vedere faptul că jumătate din diferență uh, din diferențe nu sunt explicate. Sunt diferențe care se explică prin discriminare. Mai mult, statisticile arată că Um, diferențele salariale cresc odată cu înaintarea în vârstă și ceea ce frapează este că diferențele salariale uh, cresc foarte mult după ce o femeie și-a luat pentru prima dată concediu de maternitate. Motiv, uh, răspunsul la această problemă trebuie să fie de asemenea global. Trebuie să combine măsuri legislative și nelegislative. Raportul care este dezbătut în Comisia FEMA a Parlamentului European și va fi dezbătut și în plenară, scopul acestui raport este de a identifica acele zone în care se pot face îmbunătățiri legislative, Conform articolului 32 din uh, directiva reformată, Comisia are obligația de a revizui directiva și dacă e nevoie, să propună amendamente până pe 15 februarie 2013, după cum a spus doamna Reding. Cerem Comisiei să pună capăt discriminărilor nedrepte la adresa femeilor și să facă în așa fel încât legislația aceasta să fie mai eficace, îmbunătățindu-se mai multe aspecte. Definiția. Definiția trebuie să acopere nu doar uh, plata orară și trebuie să se um, țină cont de diferențe salariale nete. Încă nu dispunem de statistici fiabile. E nevoie de asemenea de audituri obligatorii ale reglementărilor. Cel puțin 10% din angajați trebuie să fie femei în companii, în companiile care au uh, peste 100 de angajați. De multe ori, uh, politica salarială se face în spatele ușilor închise. S-a pus de asemenea întrebarea ce înseamnă muncă de valoare egală. Cred că încă nu s-a găsit un răspuns satisfăcător la această întrebare. O altă întrebare uh, ținea de organismele care se ocupă de calitatea șanselor. Acestea trebuie să aibă puterea de a lansa investigații și de a impune sancțiuni în cazul în care se încalcă principiul uh, salariu egal pentru muncă egală. Aceste cazuri de discriminare trebuie să fie aduse în fața justiției de către organismele care se ocupă de acest domeniu. De asemenea, dialogul social trebuie consolidat pentru că sindicatele au un, uh, o responsabilitate clară în acest domeniu. Prevenirea discriminării este foarte importantă și conștientizarea e importantă. Trebuie să existe orientări în ceea ce privește uh, mijloacele practice. De asemenea, uh, instrumente uh, IT, cum este Logib D. Și până la urmă trebuie să existe și sancțiuni. Sigur că nu vrem să creăm uh, și mai multă birocrație în economie, însă în anumite state membre, metoda LOGIB este folosită atunci când se examinează um, cererile uh, în domeniul achizițiilor publice de ce nu s-ar folosi peste tot în Uniunea Europeană? Suntem conștienți de faptul că nu putem rezolva toate problemele prin legislație. E nevoie de o abordare globală, la mai multe niveluri, pentru a reduce uh, diferențele salariale. Însă, cu toții avem o răspundere în acest domeniu. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much and I will now uh, end. Mulțumesc și punem capăt reuniunii. O fac însă în limba suedeză. Iată, am avut o zi foarte lungă, dar a fost și foarte interesantă, cu multe intervenții foarte bune, care ne oferă multe idei. Vreau să mulțumesc tuturor participanților, tuturor experților, uh, tuturor celor care au luat cuvântul tuturor celor care s-au implicat și tuturor celor care au fost aici uh, în sală și ne-au ascultat. E o problemă care uh, privește foarte mulți oameni în Europa. Bine, din păcate a trebuit să întrerup pe unii vorbitori, a trebuit să limitez timpul de vorbire. Îmi cer scuze, știu că e păcat. Însă, mă rog, până la urmă trebuie să vedem lucrurile dintr-un punct de vedere pozitiv, și anume că foarte mulți oameni, iată, consideră că subiectul nostru este unul foarte interesant și n-am putut da, da uh, cuvântul tuturor celor care au vrut să vorbească. Deci, iată, putem să privim lucrurile dintr-un punct de vedere pozitiv. Am vorbit de discriminarea pe piața muncii, știm, sunt foarte multe de făcut. Uh, nu e de ajuns să avem cuvinte foarte frumoase, înscris, trebuie să vedem măsurile uh, tangibile. Trebuie să implicăm și alte sectoare, nu doar piața muncii. De exemplu, trebuie să ne gândim uh, la aspecte legate de so- uh, securitatea socială. Recent uh, mi s-a adresat o întrebare care e cel mai important factor pentru a reduce decalajul salariului. Sigur, e dificil de răspuns cu un singur element, dar dacă aș putea să încerc să fac acest lucru, eu aș credea că pe termen, zice că pe termen lung, ca o părere personală, cel mai important e ca femeile și bărbații să aibă concediu parental egal. Uh, și a, această situație să fie cât mai răspândită. Acest lucru aduce la beneficii enorme, cred eu, pentru că noi știm că uh, pentru moment femeile fac uh, cel mai mare volum de muncă neplătită, ceea ce înseamnă adesea că angajatorii preferă să angajeze bărbați pentru că ei cred, să așteaptă ca femeile să rămână gravide și apoi să intre în concediu de maternitate. Uh, și cred că asta e cea mai mare problemă, din punctul meu de vedere. Dar oricum mă bucură faptul că am putut să avem ocazia de a discuta atâtea subiecte. Astăzi au fost atât de mulți oameni prezenți. Mulțumesc din nou tuturor celor care și-au adus contribuția. Uh, mulțumesc și interpreților uh, pentru că ne-au permis să comunicăm. Interpreții mulțumesc și auditorului Și mai mult aș dori să spun că urez bun venit și delegației din Bahrain. Există o delegație din Bahrain care a fost alături de noi și mă bucur de faptul că ne-au ascultat, au ascultat cele ce am avut noi de spus astăzi. Le mulțumim pentru că au fost alături de noi și sperăm că le-a fost și de folos. Și în cele din urmă, dar în ultimul rând, nu în ultimul rând, aș dori să vă reamintesc că pentru membrii Parlamentelor Naționale și membrii Parlamentului European se organizează un cocktail, se organizează o recepție imediat aici la 12 și uh, jumătate la etajul al doilea, la etajul 2, deci imediat cum ieșiți din sală la etajul 2. Vă mulțumesc tuturor și succes în continuare!